Uh, so, good afternoon, uh, everybody. Um... Bună ziua tuturor! Aș dori să începem, dacă se poate. Mă bucur să văd așa multă lume aici. Am încercat să primim cât mai multă lume și din galeria publică, ca să spun așa, dar mă tem că sala este destul de mică. Mai sunt câteva locuri libere în primele două rânduri, mai sunt aici trei scaune. Vă urez bun venit tuturor membrilor care ne sunteți alături și sper că vor mai veni și alții în această după masă. În primul rând, aș dori să îi urez bun venit um, domnului Vital Murirea, care este președintele Comisiei INTA și care, desigur, va face și el câteva comentarii, deoarece comisia pe care o prezidează este responsabilă de gestionarea și de coordonarea Parlamentului European în cadrul acestui proiect um, important. Aceasta este ultima audiere publică pe care o voi prezida eu în calitate de președinte al acestei comisii. Parteneriatul pentru investiții și comerț este un proiect foarte important pentru toată lumea din Uniunea Europeană, pentru cetățeni, organizații publice, companii, sindicate, consumatori. Așa că este important să vedem care este rolul nostru în calitate de uh, Comisie pentru Piața Internă. Astăzi ne vom ocupa de câteva aspecte cheie, în special cooperare în materie de reglementare, în special în ceea ce privește standardele cu privire la produse și servicii și achiziții publice, domeniu în care tocmai am finalizat o reformă importantă. Avem uh, o experiență în acest domeniu și vrem să contribuim la acest proces și de asemenea vrem să ne asigurăm că luăm în considerare anumite aspecte care vor apărea în cadrul acestor negocieri TTIP. Acum doi ani am făcut o vizită la Washington, care a fost foarte fructoasă, ne-am întâlnit cu foarte multe persoane am discutat foarte mult, știu că câțiva dintre dumneavoastră ați fost și anul trecut la Washington, am discutat direct cu partea americană, am stabilit câteva parteneriate de muncă cu câteva agenții de reglementare, vor fi implicate trei agenții de reglementare importante din partea americană, siguranța produselor, uh, Comisia Federală pentru Comerț și pentru Comunicare. Ne-am întâlnit cu reprezentanții acestora și um, cam acesta este nivelul uh, de, la, care, la care am ajuns. Ca să vă dau câteva date legate de context. Care este programul acestei um, reuniuni? Aceasta este transmisă pe internet. Așa că cei care nu um, aveți uh, interpretare, veți putea să urmăriți această reuniune pe internet mai târziu. Îmi pare rău, uh, nu putem să, să prevedem tot timpul numărul de persoane care vor uh, participa aveți acces la curriculum vitae al fiecărui vorbator, vorbitor, așa că nu vă voi da foarte multe detalii despre aceștia. Membrii panelului sunt alături de noi. Vom uh, auzi intervențiile lor, iar apoi membrii vor putea pune întrebări și uh, mai avem uh, și alți participanți din partea societății civile care probabil vor dori și ei să contribuie și îi vom asculta cu plăcere. Mă bucur foarte mult că Ignacio Garcia Bersero, care este negociatorul șef pentru Uniunea Europeană, a, deveni, a venit direct de la Madrid și domnul Dan Mulaney, au fost la aceeași conferință la Madrid, dar au venit cu avioane diferite, așa că de aceea domnul Măleni nu este încă aici. Vom um, aștepta însă pentru ca acesta să um, audă ambele prezentări. Nu știu dacă domnul Bersero dorește să um, intervină acum sau să mai așteptăm puțin. Cred că am acoperit toate aspectele în ceea ce privește interpretarea. Vedeți uh, interpreții în cabine, vedeți care sunt limbile disponibile. Le mulțumim uh, interpreților ca de obicei. Mi se spune din partea șefului uh, unității că trebuie să adoptăm agenda, ordinea de zi în mod uh, oficial. Dacă nu sunt uh, obiecții, această reuniune poate continua. Cred că am acoperit toate aspectele importante. Cred că ar fi bine ca domnul Perselu și domnul uh, Mulaney să vorbească unul după altul, însă timpul ne presează, așa că aș sugera să începem uh, a doua rundă de prezentări. Dacă pe doamna Santiago nu o deranjează, putem, uh, putem continua cu dânsa Revenind la ceea ce am spus mai devreme, avem două sesiuni. Negociatorii șefi ne vor prezenta contextul, apoi vom vorbi despre provocările și beneficiile TTIP-ului pentru Uniunea Europeană și um, America în ceea ce privește industria și consumatorii. Avem trei vorbitori, Elena Santiago, director general al CNLEC, și care a fost în această comisie deja în mai multe rânduri. Câțiva dintre dumneavoastră probabil știți că această comisie este responsabilă și cu standardizarea în numele Parlamentului European. Martin Kors, președintele Departamentului Economic și pentru Schimbare Climatică la VDA, Asociația pentru industria producătoare de automobile din Germania și um, doamna Monique Goins, care vine de obicei în această comisie, director general al BEUC, Biroul European pentru Consumatori. Și în acest domeniu avem o responsabilitate pe care o luăm în serios o vom invita, deci, pe Elena să intervină și când va veni domnul Mulaney, îi vom da cuvântul. Așa că vă rog să ne prezentați perspectiva dumneavoastră în calitate de director al CNLEC. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am avut am această oportunitate de a face o prezentare. Aș dori să fac o scurtă introducere cu privire la CNLEC, Comisia Europeană pentru Standardizare și Standardizare Electrotehnică. Avem um, diverse organisme și în statele membre, plus trei membre din statele din statele EFTA plus uh, organisme de standardizare din fosta Republică uh, Macedoniei și avem uh, um, 17 membri pentru CEN și 14 pentru CNLEC din statele vecine. Uh, în conformitate cu politica europeană de vecinătate. și reprezentanți din partea organismelor de standardizare care nu sunt acoperite de această politică. De asemenea, reprezentanți um, din partea societății civile în, um, în 10 în CNLEC și avem mai mult de 100 de relații cu organizații sectoriale care doresc să contribuie și să beneficieze de sistemul de standardizare european. Cred că acest lucru este foarte important în, context, în contextul negocierilor TTIP. Trebuie să înțelegem foarte bine ambele sisteme, atât sistemul european cât și sistemul um, american de standardizare, modul în care CEN și CENELEC uh, negociază acest lucru. Este o oportunitate, este de asemenea important să subliniem faptul că 70% din standardele noastre nu sunt legate direct de legislație, sunt standarde dezvoltate în sectorul privat, deoarece au avut nevoie de acestea, deoarece le-au considerat utile și le-au vrut. 30% din standardele noastre sprijină legislația euro, sunt sprijinite de legislația europeană și de aceea este foarte important să uh, respectăm principiile care stau la baza sistemului european de standardizare. Sistemul american de standardizare este diferit. În Europa sunt trei organisme. Este foarte ușor de înțeles care e domeniul de aplicare și nu e așa de dificil să aflim unde trebuie să mergi când ai nevoie de un standard în Europa. În America este o organizație numită ANSI, Institutul American pentru Standardizare. Aceștia au mai bine de 300 de ramuri și mai sunt și câteva organisme neacreditate. Trebuie deci să lucrăm cu mai bine de 600 de organisme de standardizare în America. Acesta este sistemul american de standardizare. în Europa avem aproximativ 20.000 de standarde, iar în America e vorba de mai bine de 60.000 de standarde, lucru care face uh, ca situația să fie dificilă pentru operatorii economici. Principalele diferențe dintre cele două sisteme sunt următoarele. În Europa, CNCNLEC a semnat codul de bune practici al Organizației Mondiale a Comerțului și toți membrii, cei 33 membri ai CEN și cei 33 ai CNLEC au semnat acest cod de bune practici. De partea americană. Acesta a fost semnat de ANSI în numele tuturor organismelor. În uh, Uniunea Europeană sunt trei organisme de standardizare, în America sunt mai bine de 600 din, uh, în, care au activitate în diverse sectoare. Cele trei organisme europene încearcă să conlucreze pentru a evita conflictele dintre standarde și pentru a asigura coerența. Când pe piață există un standard, acest lucru înseamnă că nu va exista un conflict între diverse standarde pe piața europene. Se întâmplă ca uneori un produs să aibă nevoie de mai multe standarde. Uh, în uh, America se poate exista acest conflict între, între diversele standarde de pe piață. În cazul european, conform normelor CEN și CNLEC, dacă există un standard european, cei 66 de membri trebuie să adopte același standard și acestea prevalează în fața standardelor naționale. În Marea Britanie, pot exista astfel de standarde contextuale, însă diferă foarte mult de la stat la stat. În contextul standardelor pentru sprijinirea legislației în Europa, e o tendință sprijinită de operatorii economici, autodeclararea conformității, și în în America se asigură supravegherea pieței care face ca produsele plasate pe piață să fie, să fie conforme în America se fac câteva evaluări ale conformității în aceste standarde, și, dar se certifică produsul înainte de um, plasarea standardului pe piață. Sunt diferențe clare în uh, proporția de 30% pe care o folosim în sprijinul legislației. În cazul european, se dezvoltă un standard pentru sprijinirea unei legislații specifice, astfel că toate părțile implicate știu când se va dezvolta un standard care sprijină legislația europeană și toți cei care sunt interesați de a contribui la acest proces pot să facă acest lucru prin intermediul acordurilor de parteneriat și prin intermediul celor trei organisme de standardizare. Procesul este pe deplin transparent și se oferă informații dinainte. În cazul american, standardele sunt menți menționate în legislație în momentul în care aceasta este publicată. Se poate hotărâ, deci, includerea unui standard pentru respectarea legislației, dar standardul este deja publicat. Așa că nu se poate influența foarte mult procesul de creare a standardelor. În uh, cazul european, operatorul uh, economic poate influența acest proces. Cele trei organisme respectă standardele internaționale ale organizațiilor care au fost uh, recunoscute ca atare. În, uh, în America suntem considerați um, la fel de importanți ca și celelalte organisme de uh, standardizare internaționale. Noi uh, producem standarde pentru Europa și contribuim la dezvoltarea internațională care se bazează pe principiul de delegare în uh, organizațiile internaționale. Deci 31% din catalogul CEN este identic cu uh, standardele ISO, 75% din catalogul CNLEC este identic cu IEC. Uh, dacă ne uităm în domeniul construcțiilor de mașini, nivelul de <clears throat> conformitate este mai mare de 75%, pe când uh, în domeniile în care nu există un comitet tehnic ISO, nivelul de adoptare a standardelor internaționale este aproape zero. De aceea această diferență pentru că CEN se ocupă cu o mare varietate dintre uh, standarde. În Statele Unite nu există statistici uh, privind uh, aceste grade de comparație și nivelul de conformitate este foarte scăzut. Acestea sunt diferențele și credem că e foarte util să lucrăm cu aceste diferențe cele trei uh, organizații de standardizare europene, uh, CNCNREC și ETSI, cred că putem optimiza nivelul de cooperare privind standardele în sprijinul uh, accesului comercial între piețele europene și americane. Avem câteva obiective formulate într-un proiect de memorandum de înțelegere. Progresurile se fac destul de lent, ne-ar plăcea să mergem mai repede, deși E foarte important să crească înțelegerea reciprocă. Unul dintre obiectivele pe care l-am definit de aceea este această înțelegere reciprocă. Ar fi posibil să facilităm astfel uh, comerțul între Statele Unite și Europa și credem că e foarte important să elaborăm un mesaj coerent privind standardizarea. Standardele trebuie să fie um, să vină în sprijinul pieței și trebuie să fim foarte atenți la felul când se, cum se folosesc acestea în procesul de standardizare. Astea sunt mesajele pe care încercăm să le definim împreună cu colegii americani pentru a putea să asigurăm uh, un mesaj coerent privind activitatea de standardizare. Deci avem un obiectiv și acela este de a semna un acord în 2014. Potențialele sectoare de activitate vizate de această cooperare, unele dintre aceste sectoare convenite, nu sunt chiar cele care sunt uh, vizate de reglementări, cele identificate de CEN și CENELEC uh, includ uh, câteva inițiative în domeniile uh, pe care le-ați văzut pe diapozitiv și acum vreau să vă spun în încheiere ce ne dorim. O mai mare coerență, o crescută coerență a catalogelor și standardelor americane, mai multă transparență, mai multă informație privind ceea ce se întâmplă înainte ca standardele să fie incluse în legislație, mai multă transparență pentru ca operatorii economici să nu trebuiască să caute într-o, într-un dosar foarte stufos în legătură cu aceste standarde pentru a uh, își asigura nevoile de conformitate și reciprocitate, bineînțeles, un fair play pentru un acces real pe piața americană. Mulțumesc! Mulțumesc, o, informa- o prezentare foarte informativă, foarte bună. Prezentările, apropo, sunt uh, disponibile, vor fi distribuite și vor fi uh, disponibile și pe site-ul nostru internet. Elena a fost uh, amabilă să înceapă. Vreau să îl salut acum pe domnul Molani, care tocmai a ajuns de la aeroport. Acum o să încercăm să vedem în ce fel de în, în tratatul TTIP este diferit de alte acorduri cu Statele Unite uh, de natură comercială și vreau să vă mulțumesc, vreau să spun ce onoare este să vă avem pe amândoi aici. Mă bucur că am reușit să organizăm această întâlnire. Domnul Ignacio Garcia Bersero are foarte multă experiență în calitate de negociator și de director al DigiTrade. Noi ne-am întâlnit mai uh, adesea cu el aici în Bruxelles de câțiva ani încoace. Iar domnul Mulani este asistentul uh, reprezentantului uh, comercial al Statelor Unite pentru Europa și Orientul Mijlociu. Am să le dau cuvântul uh, și apoi, sigur, vom avea posibilitatea să le punem întrebări. Deci trecem la această parte a întâlnirii noastre. Domnule Bersero, mulțumesc. Sigur că este o mare plăcere să am posibilitatea să particip la această audiere Cred că problema pe care ați spus-o este una foarte interesantă, pentru că TTIP-ul este un acord de liber schimb, dar din punctul meu de vedere este mult mai mult decât un simplu acord comercial. Evident că în orice negociere comercială ne propunem să eliminăm obstacolele în care uh, comerțului de gen tarifar și așa mai de, de gen uh, vamal și așa mai departe, scopul fiind să creăm un cadru mult mai solid pentru cooperarea de reglementare între Statele Unite și Uniunea Europeană. Sigur că aici comis Comisia IMCO are competențe în domeniul de reglementare și se află în centrul uh, activității noastre în centrul uh, preocupărilor noastre privind uh, acest uh, acord comercial. Vă spuneam că acordul este mai mult decât un simplu acord de liber schimb, se referă la accesul liber pe piață și în cursul negocierilor ne-am propus ținte foarte ambițioase în ceea ce privește tarifele, um, serviciile și achizițiile publice, în ultimul rând, datorită Uh, acestui lucru, ar trebui poate să spun câteva cuvinte în legătură cu achizițiile publice, pentru că acesta este unul din obiectivele cheie al uh, negocierilor. Ne propunem să obținem un bun acces reciproc pe piețele uh, noastre de achiziții publice și în acest sens să am identificat în grupul de lucru la nivel înalt, în raportul acestui grup, uh, câteva aspecte interesante și vorbim mai ales de restricțiile care se uh, care persistă la nivel central. Nu trebuie să uităm că există încă foarte multe restricții în Statele Unite care se aplică la nivel statal și uh, acest lucru are destul de complicate și, și mm, încălcite aspecte constituționale și legislative. Trebuie ca tot ceea ce stabilim în domeniul achizițiilor publice să fie în conformitate cu legile în vigoare, nu așa, în Europa cu uh, directiva pentru achiziții publice și cu alte reglementări care țin de capitolul uh, achiziții publice Aici uh, ne gândim și la factorii de ordin social și de mediu care trebuie luați în considerare ca parte a procesului de achiziții publice. Cred că ceea ce face ca acest acord să fie unul special este faptul că activitatea de reglementare se află în centrul a uh, ceea ce încercăm să obținem. Uh, ne dorim o mai mare compatibilitate de reglementare între uh, două regimuri de reglementare mature, dezvoltate, și pentru asta avem nevoie de abordări noi în cadrul negocierilor. Este o dinamică foarte diferită de negociere față de ceea ce uh, am cunoscut până acum în relația dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Autoritățile de reglementare de ambele părți joacă un rol central în aceste negocieri. Este foarte clar de la început că un principiu important este acela că în niciun caz nu vom sacrifica nivelul de protecție a consumatorului, de protecția mediului sau vreo altă politică publică ce se reflectă în legislația europeană sau americană și este o abordare principială care este urmărită în aceeași măsură de către autoritățile americane implicate în negocieri. În acest acord vom încerca să dezvoltăm niște reguli orizontale care se vor referi la diverse aspecte ale cooperării de reglementare. Va exista un capitol privind coerența de reglementare, un capitol tehnic care se referă la standarde și câteva dintre probleme au fost prezentate de doamna Santiago. Mai există un capitol privind măsuri sanitare și fitosanitare și apoi vom analiza sectoare specifice cu scopul de a obține rezultate concrete în ceea ce privește compatibilitatea de reglementare. Suntem convinși că atât uh, componentele orizontale cât și cele sectoriale vor uh, fi uh, încă o dată de succes și ne vom asigura că pe viitor uh, autoritățile de reglementare vor ține cont de preocupările celelalte părți atunci când vor uh, interveni nevoi de reglementare sau cooperare în domeniul reglementării în cadrul organizațiilor internaționale. Am avut rezultate concrete în câteva domenii cheie și cred că agenda noastră de cooperare se bucură de o credibilitate sporită atât în, pe componenta orizontală cât și pe cea sectorială. N-am să intru în detalii, discutăm uh, încă diverse aspecte ale acestor uh, uh, aspecte de reglementare, dar avem cinci principii de bază care ne inspiră în activitatea noastră. Primul principiu este că ceea ce ne dorim este uh, o mai bună interoperabilitate între Statele Unite și Europa în ceea ce privește autoritățile de reglementare nu, asta nu înseamnă că una dintre părți trebuie să-și schimbe total uh, sistemul de funcționare, um, una dintre uh, zonele în care diferențele sunt mai evidente este cea a standardelor, dar aceste diferențe vor uh, persista. Trebuie să vedem unde, în ciuda acestor diferențe, aceste două um, regimuri de reglementare pot să Uh, coopereze mai bine. Este foarte interesant să vedem cum putem crea mai, motivații mai bune pentru ca autoritățile noastre de reglementare să coopereze. În al doilea rând, ne dorim o mai mare compatibilitate de reglementare dacă ne propunem să creștem dialogul între autoritățile de reglementare și să um, obținem uh, îmbunătățiri ale nivelului de dialog dintre actorii implicați. Trebuie să ne asigurăm că înainte să avansăm cu uh, abordarea de reglementare, e foarte important să discutăm uh, aspectele care pot beneficia de contribuția actorilor din piață și astfel încât uh, să identificăm și aspectele de reglementare care sunt uh, în mare măsură uh, în, în armonie. Pe măsură ce reglementăm, trebuie să luăm în considerare care este impactul transatlantic al acestor reglementări și trebuie să ne asigurăm că analizăm toate opțiunile posibile referitoare la echivalențe și recunoaștere reciprocă de câte ori este posibil, pentru că nivelul de protecție pe care încercăm să-l atingem trebuie să fie unul comparabil. În al patrulea rând, cred că este foarte important să creștem coerența, compatibilitatea reglementărilor în toate domeniile de reglementare, în toate sectoarele, și aici ne referim uh, la domenii de la mm, siguranța alimentară până la serviciile financiare. Și, cele din urmă, cred că pe măsură ce progresăm cu această agendă de reglementare, trebuie să ne asigurăm că explorăm noi uh, căi de reglementare, uh, că putem restructura instituțiile de reglementare că putem asigura punerea în aplicare a acestor uh, regulamente, că implicăm pe mai departe actorii um, pieței și mă refer la reprezentanții industriei, sindicate și așa mai departe. Și, uh, bineînțeles, că trebuie să îmbunătățim felul în care interacționăm cu organismele de legiferare, de reglementare, precum uh, Parlamentul, Parlamentul European va avea în continuare un rol uh, foarte important. Deci aceste principii sunt uh, cele care cred că sunt cele mai importante uh, atunci când ne confruntăm cu diversele provocări ale agentei noastre de reglementare. Acestea fiind spuse, problemele de reglementare reprezintă doar o parte a problemei, o parte a uh, activității noastre încercăm să conlucrăm cu foarte multe sectoare industriale, precum cea a construcțiilor de automobile, industria chimică, industria textilă și altele. Și aici organizațiile de reglementare de ambele părți au uh, uh înființat uh, comisii de negociere care ne furnizează informații cu privire la adevăratele nevoi de reglementare care să îmbunătățească coerența dintre legislațiile europeană și americană. Sigur că va fi nevoie de o investiție destul de mare de ambele părți, însă ceea ce ne propunem să obținem pare să merită aceste investiții. Cred că peste două săptămâni uh, președintele Obama va vizita Bruxelles, va fi o ocazie importantă pentru a reconfirma sprijinul politic față de aceste negocieri și noi uh, ne propunem împreună cu partea americană să continuăm anul acesta uh, un ritm foarte rapid de lucru. Pentru că dacă nu terminăm anul acesta, va fi foarte greu să uh, terminăm uh, dosarul cu succes în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc uh, pentru faptul că ați prezentat atât de clar care sunt adevăratele provocări dincolo de acordul de liber schimb și uh, cuvântul parteneriat uh, este crucial. S-au evidențiat o serie de domenii în care această comisie dorește să se implice și uh, am uh, trasat oarecum uh, o agendă pentru succesorii noștri. Și, desigur, probabil că din uh, toamnă noul Parlament se va pleca asupra acestor chestiuni. Uh, domnul Dan Mulani este aici, ni se va adresa, după care îi vom adresa sau le vom adresa uh, întrebări. Vreau să văd cine se înscrie. O să încercăm să ne amintim persoanele care doresc să adreseze întrebări. Deci uh, să-l ascultăm pe domnul Mulani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că m-ați invitat uh, să vin în această comisie și să vă vorbesc despre TTIP. Atunci uh, când ne gândim la întrebarea de ce TTIP este uh, diferit, sunt două probleme. În primul rând, există două piețe foarte mari, avem 4 trilioane de dolari schimburi, 3 miliarde pe zi, Uh, relații care susțin în mod direct 13 milioane de lucrători de ambele uh, părți ale Atlanticului. Sigur că s-ar putea face mai mult și în acest scop uh, trebuie să avem un acord ambițios, cuprinzător. Trebuie să ne gândim că Statele Unite și Europa uh, au multe uh, lucruri diferite, însă avem uh, în comun un număr mare de valori pe care le putem aborda în mediul global. Suntem activi în Organizația Mondială a Comerțului, avem uh, reguli multilaterale pe care le respectăm de ambele părți. Vrem să uh, urmărim și să promovăm nu numai chestiunile bilaterale, ci să rezolvăm și probleme de interes global. Așa cum a spus uh, Ignacio, pe plan bilateral, în acest acord am abordat obstacolele tradiționale în calea Uh, comerțului, uh, stabilirea de reguli pentru a încuraja serviciile, eliminarea tarifelor, protecția investitorilor. Însă, așa cum a spus Ignacio, cred că un uh, aspect care presupune multe provocări și care aduce potențial beneficii este cantonat în zona reglementării. Simplu spus, Ceea ce încercăm să facem este să eliminăm barierele și costurile uh, care sunt uh, corelate cu diferențe de reglementare care nu sunt necesare. Și spun uh, care nu sunt necesare, pentru că e adevărat că nu este vorba de o agendă de dereglementare, ci e mai degrabă o chestiune legată de un nivel înalt de protecție pentru consumatori, pentru mediu, Uh, atât în America cât și în uh, Europa. Abordăm uh, această activitate pe mai multe căi. În primul rând, obstacolele de ordin tehnic, reglementele de ordin tehnic, standardele. O altă Uh, zonă este cea a siguranței alimentare, măsuri și sanitare și fitosanitare. Cealaltă abordare este una cu caracter orizontal, e vorba de coerență de reglementare, uh, e vorba de aspecte comune ale uh, reglementărilor privind reglementările și elaborarea standardelor cu scopul de a reduce costurile și, așa cum uh, a subliniat Ignacio, se poate face foarte mult pe plan orizontal atunci când e vorba uh, de obstacolele de ordin tehnic, uh, pe plan orizontal, însă există și posibilitatea în anumite sectoare să uh, lucrăm și să atenuăm aceste divergențe de reglementare. În toate aceste domenii, un aspect esențial este faptul că există o serie de instrumente disponibile unele dintre aceste probleme nu sunt noi. Uh, am lucrat uh, în trecut uh, inclusiv uh, asupra un acord de echivalențe privind alimentele organice. Am făcut o recunoaștere reciprocă a echipamentelor de telecomunicații și a standardelor pentru alimente. Sigur, în felul acesta am pornit cu încredere în inspecțiile Uh, de siguranță pe care le-a făcut fiecare dintre părți. Așa cum a spus Ignacio, avem instrumente care uh, pleacă de la informații, um, punerea în comun a datelor, testarea multiplă, acelorași standarde și mergând până la recunoașterea uh, evaluărilor de conformitate. Sunt instrumente pe care le utilizăm pe căi orizontale și în fiecare sector în parte pentru a reduce costurile. Negociatorii noștri încearcă să uh, uh, aprofundeze aceste instrumente care uh, ne pot ajuta. Un instrument cheie, de pildă, ar fi elaborarea de standarde în uh, totală transparență, posibilitatea ca cei interesați dintr-o fază timpurie să poată să comenteze, să facă observații pe marginea uh, propunerilor care să fie apoi luate în considerare. Acest lucru poate să conducă la o mai bună reglementare, la elaborarea unor standarde eh, mai bune și să eh, atenueze eh, diferențele foarte mari între aceste standarde. Sigur, nivelul de protecție trebuie să rămână același, însă cu diferențe mai mici între standarde. Negociatorii încearcă să vadă care sunt toate instrumentele potențiale care ar putea să ajute la atenuarea acestor diferențe la nivel global, aș spune că avem uh, același punct de vedere în uh, ceea ce privește ajutorul de stat în întreprinderi, participarea pe piața internațională. A existat o tendință în diferite părți ale lumii ca țările să ceară ca produsele de investiții să fie achiziționate uh, pe plan uh, local sau să se încurajeze uh, inovările pe plan local. Toate aceste elemente pot să fie îmbunătățite. Există chestiuni globale, așa cum am spus, încurajarea unor standarde uh, ridicate în ceea ce privește uh, mediul, în ceea ce uh, privește, privește fauna și aceasta nu este preocuparea unei singure țări în lume, ci trebuie să ne preocupe pe toți. Aș dori să mai spun încă un lucru important. Putem să facem multe pentru a dezvolta uh, parteneriatul și asta prin acceptarea de contribuții importante din partea tuturor grupurilor interesate, implicate, plecând de la micile întreprinderi uh, până la mediul academic, uh, societatea civilă, forța de muncă, pentru că este important ca aceste negocieri să reflecteze uh, Uh, această contribuție a celor uh, interesați. Și apoi, uh, fiecare rundă de negocieri trebuie să da negociatorilor și nouă posibilitatea să interacționăm cu cei interesați, să venim în întâmpinarea cerințelor uh, lor, să se inițieze un uh, dialog cu toți cei care sunt interesați de acest proces. În uh, Statele Unite, reprezentantul pentru comerț a uh, Uh, elaborat un document suplimentar în care sunt uh, descrise în amanunt uh, temele noastre de negociere, un document care oferă și o adresă de mail unde cei interesați pot să facă comentarii, observații pe marginea acestui document. Ceea ce am făcut pe durata acestor runde de negocieri așa cum am mai spus-o, am avut o interacțiune crescută între negociatori și uh, grupurile uh, interesate și această ajustare a abordării noastre a fost rodul cerințelor uh, uh unor astfel de grupuri interesate care au dorit să facem uh, un schimb constructiv de idei noi, de partea uh, Statelor Unite, dorim să Uh, obținem o comunicare sporită, o implicare mai mare. Suntem deschiși tuturor sugestiilor. O să mă, ocup, o să mă opresc aici, domnule președinte, și o să răspund la întrebări. Vă mulțumesc pentru această posibilitate. Președintele. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați expus o serie de chestiuni uh, care sunt o provocare și asupra cărora trebuie să ne gândim. Așa cum am spus, uh, nu avem prea mult timp la dispoziție, suntem oarecum în urmă cu timpul. Nu știu la câte întrebări vor putea să răspundă cei doi oaspeți. Vă rog uh, cei care puneți întrebări să fiți foarte uh, riguroși, doamna Styler, doamna De Jong, doamna Ruler, doamna McClarky, domnul Vaile, domnul Benerap uh, și domnul Arias. Dacă dorește și altcineva să se mai înscrie, asta este ultima șansă. Domnul Kreutzmann. Așadar, da, sunteți pe lista mea, doamna Venerap. V-am și citit de altfel. Deci un minut pe ceas, doamna Tyler, ca să adresați o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi negoci negociatori. este de mare ajutor că sunt aici. În 2017 uh, nu pot să pierd cu un vot uh, un dosar care este foarte important. Uh, S-a vorbit despre crearea unei piețe interne între noi și uh, Statele Unite. Cred că mulți însă dintre noi sunt uh, dezamăgiți uh, de faptul că investitorii nu au participat la crearea instrumentului de soluționare a litigilor. Însă ceea ce aș vrea să vă întreb avem o audiere astăzi, mâine avem o audiere în uh, Comisia Econ, se discută la delegația cu Statele Unite. Oare n-ar fi timpul să avem uh, o comisie uh, pentru uh, aceste probleme uh, care să abordeze toate aceste chestiuni și apoi să uh, informeze uh, grupurile uh, interesate? O să îl rugăm și pe Vital Moreira să abordeze această chestiune, că este o problemă de interes parlamentar. Doamna de Jong, domnul de Jong, mulțumesc celor doi negociatori că sunt prezenți aici. O întrebare pentru domnul Melini. Uh, acordul NAFTA aveți 20 de ani de experiență și am uh, citit că numai 15% din americani sunt uh, pentru NAFTA, 45% doresc să scape de NAFTA pentru că s-au pierdut multe locuri de muncă, mare parte din volumul de export. Cum puteți să răspundeți la asta? Dacă vorbim despre TTIP, trebuie să ne gândim și uh, uh, la Uh, TTIP și NAFTA, dacă ne gândim la o reglementare privind etichetarea asupra căreia uh, am conveni atât în Europa cât și în Statele Unite, cum uh, ar fi aceasta preluată în celelalte acorduri din Statele Unite? Președintele, mulțumesc. Doamna Rule. Mulțumesc. Am ascultat cu mult interes ceea ce s-a spus. Poate că într-o comisie specializată, așa cum a spus doamna Tyler, s-ar putea intra în detalii în ceea ce privește achizițiile publice, de pildă se acordă foarte multă importanță transparenței, dar sunt multe lucruri care nu sunt clare în ceea ce privește achizițiile publice. În primul rând, listă pozitivă și listă negativă a serviciilor. Asta este foarte important pentru achizițiile publice. Ce ține de ce anume? Sunt multe îngrijorări legate de aceste aspecte. Și apoi sunt și alte întrebări care se pun uh, legate de apă. Uh, apa va ieși pe ușa din spate, Avem uh, reguli în ceea ce vește serviciile publice. Se va ține cont de aceste reguli în cursul uh, negocierilor? Noi, uh, europenii, ne-am preocupat foarte mult de TTIP, însă colaborarea serviciilor publice este foarte importantă și nu trebuie să o trecem cu vederea. Doamna McClarkin. Uh, salut această inițiativă a celor două comisii, Con și IMCO. Aș dori să uh, îl întreb pe prietenul din Statele Unite cât și pe reprezentantul uh, Comisiei, problema de reglementare, cum Consiliul de Cooperare în domeniul reglementării, cum va funcționa acesta din punctul de vedere al uh, Comisiei, cum vor fi puse la oaltă și chestiunile sectorului privat, credeți că va fi un instrument util în acest uh, proces uh, de negociere? Apoi, în ceea ce privește uh, chestiunile interstatale, numai 37 de țări au semnat TPA. Cum este mai bine să procedăm? Este să privim lucrurile din perspectiva americană, cum putem să depășim acest moment, dacă nu prin negocieri? Mulțumesc, doamna Weiler. Am două întrebări. În primul rând, o întrebare domnului Bersero. Săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, în plenară, o să votăm directiva privind uh, licitațiile. Nu uh, riscăm, dacă adoptăm astfel de reguli, să tăiem craca de uh, sub negociatori, pentru că există criterii diferite în ceea ce privește achizițiile publice. Americanii au spus că nu vor exista standarde mai scă scăzute atunci când este vorba de uh, protecția consumatorilor. Comisia IMCO este preocupată de standarde. Suntem în prima, prima linie, organizăm dezbateri publice în acest sens. Uh, dar pentru motive pe care le cunoaștem cu toții, standardele în agricultură nu pot să fie la fel uh, în uh, Europa și în Statele Unite. Cum o să rezolvați această problemă? O întrebare ambilor negociatori. Uh, nu ați reușit să adoptați acordul ACTA. Domnule Bersero, mă ascultați? Vă amintiți că acordul acta nu a trecut și uh, au fost o serie de uh, motive pentru care ați încercat uh, să uh, negociați uh, pe la spate, însă negocierile au avut loc în secret și nici măcar uh, Uh, parlamentarii sau cetățenii interesați uh, au putut să vadă uh, documentul pe care îl negociau. Acum, negocierile privind TTIP se poartă exact în aceeași manieră. În spatele ușilor închise, chestiuni controversate care nu au susținerea publică. Întrebarea mea este de ce faceți acest lucru? Uh, Uh, aveți în vedere în mod clar uh, eșecul uh, negocierilor TTIP prin maniera în care le purtați? Doamna Benarap. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bon Oui. <coughs> Bonjour, merci. Bună ziua, mulțumesc. Uh, pentru a reveni la o viziune globală, domnule Muleni, ați spus că e important să avem relații multilaterale și nu numai bilaterale. Problema mea astăzi este că dacă regândim această negociere bilaterală, adică dacă implicăm și um, ce, alte, alte părți, acest lucru mă deranjează. Vecinii noștri sunt Rusia, Europa de Est, uh, zona Mediter țările din zona de Mediteranei. Această abordare îmi pune o mare problemă la nivel internațional și o altă problemă e faptul că doamna Santiago a spus că dorește ca acest acord să fie semnat până în 2014. Dar aș vrea ca societatea civilă să fie ascultată, opinia publică la fel. Sunt dezbateri aprinse, iar opinia publică spune nu vrem aceste TIP. De ce? Pentru că nu este destul de transparent. Doamna Santiago a spus că e nevoie de transparență, că se dorește această transparență și că e nevoie de relații fair play. Dar cum putem spune că Statele Unite au o, au o abordare fair play cu noi în uh, negocieri. Și un al treilea punct, negociatorul european a spus că deja ați început uh, negocierile cu privire la anumite sectoare și ați menționat produsele chimice. Aș dori să știu ce se va întâmpla cu directiva RICI. Aceasta va fi în continuare respectată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt uh, printre cei convinși că aceste negocieri sunt uh, importante atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Statele Unite. Vrem să ajungem la un acord și să avem un tratat. Dar domeniul digital este foarte important și domeniul civil E important ca cetățenii noștri să se simtă implicați de multe ori în Uniunea Europeană. Tratatele cu America nu sunt văzute bine, în special din cauza problemelor legate de protecția datelor. Cred că e important să ne gândim la datele cu privire la cetățeni aspecte legate de roaming, de exemplu, și alte costuri implicate. Aceste probleme sunt foarte importante în viața de zi cu zi a cetățenilor. De exemplu, când merg în America, roamingul nu le permite să-și folosească uh, telefoanele mobile, tabletele sau uh, laptopurile la prețuri uh, rezonabile și mă întreb cum veți introduce toate aceste aspecte în discuție. Cred că sunt, uh, sunt probleme importante și în special pentru consumatori și pentru cetățeni trebuie incluse în tratat. Mulțumesc, domnule Kreutzmann, ultimul pe lista de vorbitori. Am o singură întrebare. Știți că IMM-urile în Europa stau la baza economiei. Cum ne putem asigura că acestea pot fi incluse în tratat. Este important, în Europa sunt 21 de milioane de IMM-uri și acestea vor avea o influență foarte mare asupra TTIP. Mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați fost conciși și pentru că ați pus niște întrebări la subiect, voi vol, îl voi ruga pe domnul Berseru să înceapă și apoi voi da cuvântul domnului Maleni. Domnul Berseru, dați-mi voie să încep um, cu aspectul transparenței, deoarece uh, Mulți dintre colegi s-au referit la acesta. Din punctul nostru de vedere, e esențial ca cetățenii europeni să fie informați așa cum trebuie cu privire la negocierile în curs. De aceea, fiecare domeniu al negocierilor a fost făcut public prin intermediul unor documente de luare de poziție în care se explică clar care sunt obiectivele Uniunii Europene în toate domeniile de negociere. Aceste documente sunt publice, în ele ne-am exprimat poziția și înainte de a prezenta orice propunere Statelor Unite, o discutăm nu numai cu statele membre, dar o împărtășim și Comisiei INTA, a Parlamentului European. Ne întâlnim în cadrul Comisiei de Monitorizare a IMTA înainte de fiecare rundă de negocieri, iar um, comisia este și reprezentată. Nu știu cum sunt comisiile noastre reprezentate aici, dar comisiile noastre sunt reprezentate în grupul de monitorizare. Aceste negocieri nu sunt conduse într-un mod lipsit de transparență. Desigur, nu nu putem să facem publice absolut toate pozițiile noastre. Dacă facem acest lucru, nu vom putea de- continua negocierile. Însă facem eforturi constante ca să ne asigurăm că punem la dispoziția publicului un maxim de informații. Uh, și oricând uh, un grup de interes public dorește să discute cu noi, noi îi stăm la dispoziție, ușa noastră a fost mereu deschisă pentru asemenea discuții. Și acum dați-mi voie să răspund uh, la câteva întrebări care mi-au fost adresate. Nu vom lua niciun angajament în ceea ce privește serviciile de furnizare a apei. Apa este exclusă din directiva de achiziții publice. Nu ne vom lua niciun angajament cu privire la um, serviciile de apă și nu ne vom lua niciun angajament nici um, în cadrul negocierilor cu privire la servicii. Știu că în Germania acest lucru este um, un, acest subiect este unul foarte sensibil, dar serviciile de apă nu vor face obiectul niciun, niciunui angajament în cadrul TTIP. noi um, încercăm ca în toate negocierile cu privire la servicii să existe o excepție cu privire la serviciile publice și așa va fi uh, și uh, mai departe în cadrul negocierilor cu Statele Unite. În ceea ce privește Consiliul de Cooperare cu privire la reglementare, acesta a fost um, acesta încă este la început. Dorim însă consultări ulterioare pentru a vedea în detaliu cum va funcționa acest Consiliu. Principiul este simplu. Vrem să stabilim un sistem care să analizeze în permanență aspectele legate de reglementare pe măsură ce acestea apar și vrem ca contribuția ambelor părți să fie inclusă în acest proces. Și de aceea vrem să stabilim un, um, un astfel de organism reglementarea, desigur, se va face în Europa conform principiilor noastre și procedurilor noastre și în America conform procedurilor lor, dar vrem să ne asigurăm că există un dialog permanent între, în acest domeniu între cele două părți și de aceea considerăm că acest Consiliu de Reglementare este o instituție cheie în cadrul TTIP. Negocierile însă sunt încă la început și, așa cum v-am spus, avem intenția de a publica un document care vă va oferi mai multe informații informații despre modul în care va funcționa în practică acest uh, organism. Achizițiile publice, de asemenea, sunt importante. Știm că vor fi multe provocări, știm că va trebui să fim atenți la modul în care abordăm statele membre, dar uh, nu cred că vom încheia aceste negocieri fără să fi avut angajamente semnificative din partea statelor membre. Nu lăsăm subiectul uh, achizițiilor publice pe mai târziu, ci pur și simplu discutăm deocamdată cu statele membre și încercăm să identificăm prioritățile principale legate de acest domeniu. Aș vrea să vă asigur, domnule Enstrom, că nu negociem cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Am spus cu privire la proprietatea intelectuală că nu dorim în contextul TTIP să dezvoltăm un capitol um, stufos cu privire la acestea. Sau s-au criticat negocierile cu privire la acta. Uh, Parlamentul European până la urmă a respins acta, nu, nu vom reveni la aceeași uh, paradigmă. Deocamdată discutăm câteva aspecte limitate legate de drepturile de proprietate intelectuală și ne asigurăm că negocierile se vor uh, desfășura așa cum trebuie. Vreau să, vreau să fie foarte clar acest, uh, acest aspect. Și acum, legat de substanțele chimice. Cred că deja am mai spus acest lucru. Ceea ce negociem cu Statele Unite cu privire la substanțele chimice nu va compromite nivelul de protecție garantat de directiva RICI. Desigur, RICI oferă un nivel de protecție mai mare decât cel garantat uh, de legislația americană. Cele două niveluri trebuie doar armonizate și tocmai și recunoscute reciproc. Tocmai de aceea recunoașterea reciprocă e importantă, dar, dar faptul că um, sistemele sunt diferite nu înseamnă că lucrurile nu pot funcționa. De exemplu, încercăm să găsim o cooperare strânsă între agențiile de protecție a mediului Comerțului din Statele Unite și agențiile omologe din Uniunea Europeană pentru a dispune de informații comune, astfel încât um, resursele să fie și la dispoziția industriei, dar și la dispoziția agențiilor și, de asemenea, încercăm să respectăm cadrul legislativ, dar, desigur, nu vom compromite nivelul de protecție pe care îl asigură legislația noastră. S-am fost foarte clar cu privire la acest subiect și uh, partenerii noștri americani au acceptat abordarea noastră. Nu vrem, deci, să, să subminăm nivelul de protecție. Suntem foarte atenți și la IMM-uri în cadrul negocierilor. În ultima rundă de negocieri am decis crearea unui capitol specific în cadrul acestui acord pentru a vedea ce putem face pentru a facilita comerțul la nivelul IMM-urilor. În niciun acord de liber schimb nu a apărut acest subiect. Vom analiza numeroase aspecte aspecte importante pentru IMM-uri. În termeni de reglementare vom încerca să luăm decizii care să fie benefice pentru IMM-uri, de exemplu în domeniul produselor farmaceutice. Dacă e vorba de o companie foarte mare care produce astfel de produse farmaceutice, se vor recunoaște reciproc um, inspecțiile din americane și cele din partea Uniunii Europene. Vom uh, încerca, deci, să, să facem uh, foarte multe în domeniul reglementării, astfel încât uh, să fie în beneficiul IMM-urilor. Vrem să vedem ce putem face pentru a crește și transparența regimului de reglementare. Regimul de reglementare în Uniunea Europeană este complex, poate că în America este și mai complex, cu diferitele niveluri de reglementare și vrem ca IMM-urile să aibă acces ușor la informații cu privire la aceste regimuri de reglementare pentru a facilita relațiile comerciale. Deci vrem să ușurăm și fluxul de informații pentru IMM-uri. Vom analiza în detaliu acest, această posibilitate pentru a vedea cum poate contribui TTIP-ul la îmbunătățirea acestor aspecte și cum poate aduce o plusvaloare. Am luat uh, notă și despre ceea ce a spus cu privire la roaming, reglementările cu privire la sectorul telecomunicațiilor sunt diferite de cele două părți ale Atlanticului. Dar, uh, oricum, am luat notă de, de, de ceea ce ați spus. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste răspunsuri comprensive. Acum îi voi da cuvântul domnului Mulani pentru a încheia sesiunea. Mulțumesc, um, domnule președinte. În ceea ce privește celelalte acorduri, una dintre întrebările acestei audieri este cum diferă TTIP de alte acorduri. E vorba de niște economii avansate cu um, regimuri de reglementare foarte complexe, cu niveluri crescute de protecție a consumatorilor, mediului înconjurător, a lucrătorilor. E vorba de investiții majore. Când abordăm TTIP-ul, însă, ne întrebăm ce putem face pentru ca aceste 4 trilioane de dolari să crească, să, creș- să creăm și mai multe locuri de muncă, să um, înmulțim exporturile, să le consolidăm, deoarece știm cu toții că companiile exportatoare sunt cele care creează mai multe locuri de muncă, plătesc mai bine, cresc mai repede. Deci vrem să creștem numărul de exporturi pe ambele părți ale Atlanticului și să um, beneficieze toată lumea de acest tratat. Pentru că până la urmă aceasta e întrebarea. Cum va beneficia cetățeanul de rând de acest acord? Uh, prin crearea de locuri de muncă, prin competitivitate, prin crearea de oportunități pentru scăderea prețurilor și în domeniul um, serviciilor, mai multe opțiuni. Cred că toate acestea sunt abordate dintr-o nouă perspectivă în cadrul TTIP, deoarece oportunitățile prezentate de ambele, de aceste, de economia europeană sunt oportunități diferite de cele ale altor parteneri. În ceea ce privește achizițiile publice, excluderea serviciilor de apă, cred că știți cu toții că acestea sunt niște aspecte foarte complicate în ceea ce privește comunicarea cu toate părțile implicate primim din partea acestora același gen de întrebări și negociatorii noștri primesc aceleași întrebări. De multe ori se exprimă îngrijorări și uh, negocierii iau tot timpul în considerare toate aceste, toate aceste îngrijorări. Și uh, am participat uh, la astfel de negocieri, am citit toate comentariile și întrebările pe care le-au, le-au pus acest, aceștia și toate aceste aspecte se regăsesc în munca negociatorilor noștri și cred că acestea până la urmă fac parte și din um, aspectul transparenței care s-a, s-a ridicat în, în această dupămasă. În grupul, în raportul grupului de lucru la nivel înalt, am um, stabilit anumite aspecte legate de reglementare, coerență în reglementare și așa mai departe. Desigur, avem nevoie de un cadru pentru a putea face în continuare progrese. Desigur, nu vom aborda toate aspectele în, decât cele pe care putem să le abordăm în, în negocieri. Așa cum am spus și Ignacio, acest Consiliu de Reglementare însă e încă la nivel teoretic. Vom discuta exact ce se poate face, dar um, Vom încerca să facem progrese în continuare, însă acestea vor depinde de lucrurile pe care ne vom pune de acord în cadrul negocierilor. Cred că trebuie să vedem la, până la urmă la ce acord ajungem în câmpul de reglementare și apoi să vedem care va fi cadrul instituțional pentru a ne continua munca. Legat de achizițiile publice. Comisia a exprimat o poziție foarte clară, a anumite obiective legate de achizițiile publice și guvernele locale și, și guvernul federal din Statele Unite și-a exprimat poziția. Avem și noi o agendă legată de achizițiile publice și trebuie să vă spun că respectăm prioritățile văzute de comisie în acest domeniu, în măsura în care și comisia va respecta prioritățile noastre. Nu vă pot da un calendar exact. Deocamdată suntem în proces de consultare cu statele. Desigur, vom respecta poziția acestora. Va trebui însă să vorbim cu statele, să vedem care sunt obligațiile acestora și ce trebuie să facă acestea în cele din urmă legat de substanțele chimice. Sunt de acord că în acest domeniu putem reduce costurile legate de diferențele de reglementare, dar ceea ce putem face, desigur, va fi diferit de ceea ce vom face în alte sectoare. Așa că negociatorii noștri încearcă să găsească posibilități bune de punere în comun a informațiilor. Nu e vorba de o diferență a nivelurilor de protecție, e vorba de o diferență la nivel de regim de reglementare și trebuie să fim uh, creativi când vine vorba de reducerea costurilor în contextul acestor diferențe de reglementare. Legat de impactul asupra altor țări. Statele Unite și Uniunea Europeană sunt actori importanți pe plan comercial și suntem cu toții conștienți de importanța acordurilor multilaterale. Uh, Cred că tot timpul am fost în primele rânduri uh, în uh, coordonarea uh, progresului. Multe din acțiunile noastre și din aspectele legate de aceste negocieri, cred că în crearea unei piețe de 800 de milioane de consumatori um, va beneficia toată lumea de, de acest lucru. Dar trebuie să avem o abordare comună legată de mediul înconjurător, legată de, de muncă, pe baza unor um, procese de reglementare transparente. Toate aceste lucruri cred că vor avea un impact pozitiv și asupra altor țări și asupra vecinilor noștri. În cadrul acestor negocieri, desigur, abordăm um, dimensiunea bilaterală a acestui acord, dar suntem conștienți și de impactul său la nivel global. În legătură cu uh, aspectul uh, digital și um, legat de protecția datelor cu privire la cetățeni. Se creează câteva obligații care vor încuraja competitivitatea la nivel de bunuri și servicii, iar acest lucru ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra consumatorului, asupra alegerilor pe care acesta le va avea la dispoziție. Și uh, vom avea o rețea care sprijină aceste investiții, acest, cele 4 trilioane de schimbul de cele 4 trilioane de dolari Vrem să încurajăm acest schimb de informații, dar să respectăm în același timp uh, protecția datelor uh, de ambele părți ale Atlanticului și desigur aceasta va fi o mare provocare. legat de IMM-uri, aproape că am, am căutat uh, în, uh, în geantă pentru a căuta documentul de confirmare, dar când am redactat raportul grupului de lucru la nivel înalt, am uh, știut că veți menționa IMM-urile ca un aspect ce poate fi abordat împreună și asupra căruia putem coopera. Uh, Știm cu toții că IMM-urile sunt un motor al creșterii ambelor economii. IMM-urile cred că reprezintă în uh, Statele Unite jumătate din uh, creatorii de locuri de muncă. Aceste IMM-uri care au un potențial enorm în um, crearea de locuri de muncă și în dezvoltare, nu sunt reprezentate așa cum trebuie la nivel internațional și vrem să le oferim un acces mai bun la informații, astfel încât să poată participa în fluxurile comerciale și ne concentrăm pe anumite aspecte care vor avea cu siguranță un impact pozitiv asupra IMM-urilor. Diferențele de reglementare reprezintă obstacole resimțite diferit de IMM-uri și de companiile mari și vrem să eliminăm aceste obstacole din calea IMM-urilor. Vrem să facilităm exporturile, trecerea bunurilor peste frontieră, uh, Vrem să încurajăm vânzările pe internet, proceduri vamale mai simple și acest lucru, desigur, va fi în beneficiul IMM-urilor. Negociatorii noștri sunt sunt, uh, se concentrează pe aspecte care pot uh, avea un impact pozitiv asupra IMM-urilor. Luăm în calcul uh, aceste, aceste lucruri și, în moment, și când am terminat runda de negocieri de săptămâna trecută, am redactat un document uh, comun în care am menționat câteva IMM-uri care participă în aceste schimburi comerciale și care doresc să participe și mai mult la acestea. Cu, cu siguranță ne concentrăm pe, pe aceste aspecte. Um, can I, uh, thank you both very... Vă mulțumesc amândurilor la foarte mult pentru participare. A fost într-adevăr o realizare să vă avem pe amândoi în această întâlnire. Cred că cunoașteți nivelul de implicare al Parlamentului European și, pe de altă parte, și noi suntem conștienți de faptul că avem de-a face cu o serie de factori foarte complexi. Am atins împreună cu colegii noștri o serie de probleme pe care noi încercăm să le rezolvăm și noi aici în uh, Comisia pentru Piața Internă. E vorba de obstacole netarifare, armonizare, nearmonizare și așa mai departe. Sunt tot felul de aspecte la care suntem gata să contribuim pentru a rezolva problemele precum transparența, angajamentelor din partea actorilor implicați, Într-un fel de aceea și organizăm astfel de audieri. Cred, sper, sunt sigur, de fapt, vorbind în numele colegilor mei, că trebuie să vă urăm succes în uh, activitatea dumneavoastră și sunt uh, sigur că cei care mă vor uh, succeda la conducerea acestei comisii vă vor invita din nou pentru a discuta despre TTIP. Deci, vă aplaudăm și vă mulțumim pentru participare. Uh, good. Okay, well, I'm, we still have, um... Bun, mai avem încă niște prezentări foarte frumoase de ascultat, așa că dacă vreți să continuăm, mai sunt multe de făcut. Așa că vă rog liniște. Continuăm deci, și sunt, uh, în primul rând, uh, obligat să vă mulțumesc pentru răbdare. Sper că ceea ce am discutat până acum v-a interesat. Acum dau cuvântul uh, domnului Borja Mulțumesc. Eu vorbesc în numele industriei europene a construcțiilor de autoturisme, nu doar în numele constructorilor germani, ci și pentru câteva companii uh, subcontractante, firme mai mici, IMM-uri chiar, care fac parte din asociația noastră. Nu trebuie să vă mai spun cât de important este acest tratat uh, comercial uh, pentru industria autoturismelor. O astfel de liberalizare comercială este foarte importantă pentru că vorbim de 32% din producția totală globală de autovehicule și de 35% din uh, volumul global de vânzări care ar putea fi vizate de prevederile acestui acord. Este important ca ambele părți uh, să fie pe picior de egalitate Acum, în legătură cu autoturismele și cu furnizorii de componente, nu totul se reduce la taxe vamale. Totuși, uh, taxele vamale sunt uh, importante pentru că am putea economisi un miliard de euro anual uh, înlăturând astfel de bariere. Dar nu e vorba doar de bariere tarifare, ci și de alte obstacole care ar trebui eliminate. <clears throat> și dacă am reușit să eliminăm toate aceste bariere, am putea reduce costurile cu 26%. Pentru noi, cei din industria auto, este greu de înțeles de ce nu putem elabora anumiți indicatori uh, într-o procedură standardizată, ceea ce ar uh, economisi foarte mult. De ce nu este posibil ca un vehicul care este aprobat în uh, Europa nu poate fi certificat în același fel în Statele Unite și invers, de ce un vehicul american nu poate fi vândut în Europa pentru că nu respectă anumite standarde. Oamenii nu sunt atât de diferiți în America și în Europa în ceea ce privește standardele de siguranță. Deci cred că totul ține mai degrabă de niște tradiții de reglementare, de standarde diferite și poate că exista motive serioase pentru ca aceste standarde să fie elaborate, dar acum trăim într-o lume globalizată și trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva aceste seturi de reguli diferite ar trebui să mai persiste. Dacă vorbim despre cooperarea de reglementare, ei bine, trebuie să vedem care este întâi starea de fapt, care sunt reglementările prezente și care sunt uh, reglementările ce sunt uh, proiectate pentru viitor. Dacă analizăm, deci, uh, actualele reglementări, vom vedea că eliminarea acestora ar putea să duc, ducă la reducerea costurilor și ar crea o serie de sinergii și de reguli armonizate. Pentru IMM-uri în special acest lucru este foarte important pentru că cu cât costurile sunt mai mari, cu atât costurile pentru um, eliminarea lor din punct de vedere tehnologic vor fi mai mari. Și asta face ca IMM-urile să dispară de pe piață în condițiile în care nu pot ține pasul. Înainte să mă alătur acestei asociații, am lucrat pentru firma Ford și nu era posibil, în cazul anumitor vehicule pe care le produceam în Europa, nu era posibil să le vindem în Statele Unite. Anumite autoturisme, la fel, produse în Statele Unite, nu puteau fi vândute în Europa, pentru că modificările necesare pentru a respecta reglementările făceau ca acest uh, tip de vânzări uh, transatlantice să fie neprofitabil. neprofitabilă. Asta duce la distorsiuni de piață, la o disponibilitate a produselor redusă și credem că inovația și competitivitatea ar trebui să joace un rol mai important pe piață dacă, dacă vorbim despre o piață unică europeană, am uh, văzut că uh, după implementarea directivei privind piața unică, investițiile străine directe au crescut pe piața europeană. Și ne dorim asta în continuare. În același timp, uh, nu ne dorim o scădere a nivelului de Uh, protecție, de siguranță uh, uh, pentru sănătatea umană, pentru mediu. Vrem să evităm însă dubla reglementare, suprareglementare. Nu vrem ca producătorii auto și subcontractanții, subcontractanții acestora să aibă standarde diferite. Este atât interesul Statelor Unite cât și al Europei, vorbind aici de industria auto, ca standardele să fie aceleași. Uh, Organizația US Car Alliance împreună cu uh, Asociația Europeană a Automobilului au spus de mult că inginerii de ambele părțile Atlanticului sunt convinși că s-ar putea evita foarte multe suprapuneri dacă am avea standarde comune și trebuie să identificăm cu ce avem de a face. Comisia a um, comandat un studiu al cărui obiectiv este de a vedea în ce domenii se poate recurge la o standardizare comună. Interviurile cu, actorii, cu, cu factorii implicați din industrie au avut loc săptămâna trecută și așteptăm ca rezultatele finale ale acestui studiu să fie disponibile până la sfârșitul anului. Dar vreau să vă dau un singur exemplu. Frânele și um, airbag-urile sunt uh, sisteme esențiale de siguranță, iar uh, constructorii auto lucrează continuu pentru îmbunătățirea uh, siguranței pe șosele. Dar uh, haideți să vorbim puțin despre testele de frânare. Pentru asta e nevoie de condiții uh, standard similare. Temperatura aerului să fie uh, uh, stabilită, gradul de umiditate a carosabilului și așa mai departe. Dacă vedem cum se fac aceste teste în Europa, Eh, există foarte mari eh, diferențe eh, din Germania până în Franța. În America, iarăși, sunt cu totul alte condiții, există altă granulație a asfaltului și așa mai departe. Deci, to- dacă toate aceste condiții cadru ar putea fi armonizate, am putea avea teste armonizate în ceea ce privește uh, capacitatea de frânare. Noi credem că TTIP uh, este o șansă, ne oferă o șansă de a armoniza unele din aceste diferențe. Un alt studiu elaborat de Universitatea Michigan și Universitatea Chalmers din Suedia Um, este în desfășurare și sperăm ca până la sfârșitul anului să identificăm și alte domenii în care se pot armoniza standardele de siguranță auto. Trebuie să vedem cum putem ajunge la același nivel de siguranță în Uniune folosind aceleași uh, condiții de testare stabilite prin uh, reglementări în uh, Statele Unite. Nivelul de uh, siguranță pentru conducătorii auto, pentru pasagerii vehiculelor este deja același, dar e vorba de standardele de construcție. Până la urmă, ne întrebăm cine va defini viitoarele standarde. Industria auto este încă în creștere. Sigur, uh, S-ar putea să vă surprindă acest lucru, dar uh, dacă în 90 s-au vândut 40 de miliarde de mașini, în 2020 se vor uh, fi vândut 92 de miliarde, deci o, aproape pe, mai mult decât o dublare a vânzărilor. Sigur că trebuie să vedem în ce părți ale lumii are loc această creștere. E vorba de statele în curs de dezvoltare, e vorba de economiile emergente, precum, precum China. Vedem că în 2011, practic acum 3 ani, au fost uh, aprobate mai multe tipuri de vehicule în Europa decât în China. Totuși, uh, previziunile pentru uh, 2014 arată 11 milioane de vehicule în uh, Europa occidentală, pe când pentru China se uh, vehiculează peste 17 milioane de autoturisme. Dacă Uniunea Europeană nu profită de această ocazie pentru a face această conexiune cu Statele Unite, pentru a ne uni eforturile și a defini standarde comune, alte țări vor lua inițiativa pentru a stabili standardele pentru viitor. De aceea trebuie să vedem de unde provine această creștere în China, dacă ne uităm uh, la numărul de vehicule pe, la mia de locuitori, vom vedea că doar 44 la mie. În uh, Statele Unite, Statele Unite situația asta altfel, e vorba de 66 de vehicule pe cap de locuitori. Deci, Uniunea Europeană și Statele Unite pot acum să își dea mâna și să rămână un actor relevant pe piața auto. Și acum am să trag și concluzia. Cooperarea de reglementare are va, va da roade din punct de vedere economic. Sigur că este mult de muncă, dar dacă putem să identificăm uh, prin intermediul acestor studii transatlantice zonele în care cooperarea de reglementare este uh, posibilă, credem că există un mare potențial pentru viitor în acest domeniu și putem fi o locomotivă a creșterii economice pe viitor. Dar trebuie ca Statele Unite și Europa să fie cei care stabilesc standardele în industrie. Dar pentru asta, sigur, este nevoie și de o mare voință politică din partea Comisiei. Mulțumesc. Mă uh, bucur acum să o rog pe Monique Goien să facă prezentarea. Nu știu dacă colegul lor este aici uh, ca să pornească diapozitivele. Dacă sunteți de acord, pot să încep uh, fără proiectarea acestora. Anu, uite-o. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că m-ați invitat uh, să vă spunem care este poziția noastră în ceea ce fește TTIP. Sunt Monica Goyens, Vorbesc uh, în numele Organizației Consumatorilor, dar uh, și copreședintă a dialogului transatlantic uh, Uniunea Europeană, Statele Unite. Sigur, nu este prima oară când vorbesc despre TTIP. Mi-a ocupat foarte mult timp și îmi cer scuze celor care au auzit deja o parte din spiciurile mele pe această temă. Să sperăm că în felul acesta vor fi și mai informați. Trebuie să știți că noi aplicăm uh, principiul precauțiunii în calitate de consumator și atâta vreme când nu avem acces la acest uh, text, avem o abordare uh, suspicioasă și o să fim și mai constructivi atunci când vom avea acces la textul propriu-zis, pentru că al minte nu putem să continuăm. În ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementării, sunt uh, avocat Uh, însă cooperarea în domeniul de reglementare este un uh, domeniu foarte larg și asta poate să însemne schimb de informații uh, până la o armonizare maximă a legislației. Deci este un concept foarte larg care trebuie explicat celor interesați pentru a ști care este impactul potențial al cooperării pe piețe și asupra societății. Și acest lucru va fi posibil, iarăși spun, atunci când vom avea un uh, text care să uh, descrie care este domeniul de aplicare. Este un risc, uh, vorbim despre evaluarea impactului. Dacă Uniunea Europeană vrea să adopte uh, un, uh, o reglementare pentru a vedea ce se întâmplă nu numai în Uniunea Europeană, ci și în Statele Unite sau impactul asupra relațiilor comerciale. Deci un element uh, important. Este important să știi atunci când îți pierzi suveranitatea și, desigur, uh, în Consiliul uh, Cooperării uh, pentru Reglementare salutăm faptul că va exista un text în curând, însă trebuie să știm cine va emite linii directoare care este misiunea, care este domeniul de aplicare. Pentru a mă asigura că știți aceste lucruri, uh, există beneficii uh, de partea consumatorilor. Sigur, o alegere mai mare, mai multă inovare, însă prin cooperarea în domeniul reglementării nu ajungem la aceste beneficii. Trebuie să existe uh, niște condiții pe piață mai bune. Și cum uh, se poate Uh, garanta acest lucru, faptul că fiecare familie va avea de câștigat. Cum se va materializa acest lucru pentru oameni? Cum uh, industria automobilului va uh, trece reglementările acestui acord Uh, le va reflecta într-un cost mai scăzut uh, pentru consumator. Și am învățat uh, din experiență faptul că liberalizarea nu înseamnă neapărat că câștigul va fi de partea consumatorului. Trebuie să existe structuri și proceduri care să garanteze că o autoritate uh, super antitrust uh, ca acest lucru să nu înlocuiască segmentarea pieții publice. Apoi, există riscul cooperării în uh, reglementare. În uh, teorie sau în naivitate poți să te gândești că poți uh, să elimini barierele netarifare în calea comerțului prin adoptarea celor mai bune standarde. Și eu să vă dau câteva exemple. De pildă, Statele Unite au reguli mai bune pentru uh, a scăpa de salmonela, de pildă. Însă, ceea ce auzim noi din presiunea pe care o exercită asupra pieții o serie de companii, avem impresia, în realitate, că este o agendă de dereglementare, chiar dacă nu este corect din punct de vedere politic să spui acest lucru în calitate de asociație a uh, consumatorului, spunem că există riscul diluării protecției consumatorului și a protecției economice. Comisarul de Gucht a spus foarte clar că nu va exista un compromis în ceea ce privește legislația privind uh, siguranța uh, alimentelor și a dat exemplul hormonilor și a organismelor modificate genetic. Asta nu uh, înseamnă însă că uh, puiul uh, clorinat nu va intra pe piața Uniunii Europene, pentru că trebuie să existe o procedură pe care să o aibă EFSA, iar EFSA poate să determine o schimbare de atitudine în ceea ce privește clorurarea. Însă hormonii și uh, modificate genetic au ieșit din scenă trebuie să existe o transparență. Comisia are un monopol de negociere din partea Uniunii Europene și am văzut că inițial uh, Parlamentul European a fost uh, lăsat deoparte, însă acum se implică uh, mai mult și vom susține acest Parlament și Parlamentul ce va veni pentru a menține controlul asupra negocierilor. Am asistat la îmbunătățiri în ceea ce privește uh, Uh, relația cu uh, grupurile interesate, uh, evenimente organizate în vederea consultării publice a grupurilor interesate. A fost instituit un grup consultativ în domeniul TTIP. Tornan și eu suntem membri ai acestui grup de consultanță care oferă consultanță Comisiei. Așteptăm ca la următoarea rundă probabil să înceapă discuții uh, mai aprofundate, pentru că acum am fost într-o fază de încălzire. În ceea ce privește uh, consultările publice anunțate în ceea ce privește ISDS, uh, sigur acest lucru este foarte important, pentru că dacă rezultatele par să fie negative în momentul de față din partea unor grupuri interesate, ce va face Comisia? În Statele Unite sunt voci care spun că dacă se dorește succesul uh, TTIP, trebuie să se scape de acest uh, capitol. Apoi, ceea ce aș dori să spun în, lega, în legătură cu recunoașterea reciprocă, sigur, acceptăm recunoașterea reciprocă ca și uh, principiu, dar doar dacă rezultatul este același, alimentele sunt uh, similare. Să dau un exemplu. Inspecția cărnii sau alimentelor în Europa se face uh, de inspectori veterinari independenți. În Statele Unite organisme uh, din domeniul uh, privat pot să facă aceste inspecții. Deci dorim să avem un domeniu uh, larg de aplicare atunci când este vorba de aspectele care sunt recunoscute reciproc, pentru că dacă nu, efectul poate să fie negativ asupra consumatorului. Pe termen scurt, sistemul, să zicem, după părerea mea, sistemul european este mai bun decât cel american. Să zicem că în supermarket există un produs care nu uh, îndeplinește uh, așteptările. Ce se întâmplă pe termen uh, scurt? Nu cred că va exista o etichetă care să atragă atenția că produsul nu este în conformitate cu legislația uh, uh, europeană. Uh, însă industria va uh, împinge uh, legi, legiuitorul să spună că uh, acest lucru nu trebuie să se întâmple pentru că există o concurență acerbă cu Statele Unite. Deci se ajunge la o limitare a regulilor europene. Și într-o oarecare măsură, spun asta și ca o provocare, există uh, posibilitatea ca legiuitorul să spună adevărul pe jumătate. Pentru că, sigur, legile Uh, europene nu se vor schimba. Însă asta nu înseamnă că le, uh, produsele care nu sunt conforme cu aceste uh, reguli nu sunt acceptate pe piață. Trebuie să arătăm acest lucru foarte clar. Nivelul este foarte ridicat Uh, atunci când este vorba de cooperarea reciprocă, însă uh, trebuie să se asigure protecția consumatorului în același timp. Sigur, lucrurile sunt complicate oricum. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru că uh, v-ați respectat timpul. Bun. Până acum, doamna Weiler Doamna Atire și doamna Rule doresc să intervină, să pună întrebări, dacă există și alți colegi. Vreau doar să spun că și alți participanți, nu eurodeputați, au dorit să pună întrebări, dar uh, am uh, început puțin mai târziu. Nu știu dacă vom putea să permitem acest lucru, vom vedea. Doamna, doamna Weiler și doamna Verheyen. Un minut fiecare pentru a pune întrebări scurte și vă rog să ne spuneți uh, cărui uh, expert este adresată întrebarea. Doamna Weiler. Vreau să fac un comentariu. S-a spus în unele intervenții, s-au spus următoarele se spune ca Parlamentul să exercite control, însă aș vrea să spun că noi controlăm rezultatele, dar asta nu este totul, controlăm și decizia, adică noi supunem la vot. Și dacă nu putem să participăm la procesul decizional, nu putem să exercităm acest control. Uh, S-a spus că negocierile trebuie să se uh, finalizeze până la sfârșitul uh, anului. Înțeleg că sunt unele părți care nu doresc acest lucru există uh, neliniști uh, nu numai în uh, rândul uh, populației germane, ci la nivelul Europei. Cred că trebuie să venim în întâmpinarea uh, nevoilor industriei, însă nu putem să lăsăm deoparte tot ceea ce ține de politica agricolă. După părerea mea, ar trebui să începem cu industria și pot să înțeleg că industria automobilului și alte sectoare au un interes major în acest sens. Însă vreau să pun o întrebare reprezentantului sectorului uh, industriei automobilului, care a spus că înmatriculările vor crește în China și că în Europa înmatriculările vor scădea dacă nu există un acord cu Statele Unite. Credeți că această creștere uh, în China și uh, Asia Uh, trebuie să reprezinte uh, sfera noastră de interes? Doamna Tyler. Ni s-a spus foarte clar că nu aveți acces la documente. Cred că asta, din punct de vedere al transparenței, este extrem de important. Uh, sunt uh, de acord uh, cu ceea ce a spus în legătură cu investitorii. S-a spus că relația cu, parlamentului, cu Parlamentul mă scuzați, și negocierile, că întotdeauna au loc uh, audieri. Nu știu dacă se pun de acord rezultatele acestor negocieri. Vreau să vă întreb, cum credeți că poate Parlamentul să vă ajute și să procedeze mai bine? Doamna Rule. Aș dori să abordez chestiunea transparenței, pentru că se pare că există o contradicție. Ați vorbit de ambele părți de transparență, atât din partea Statelor Unite cât și a Uniunii Europene, dar nu există documente. Opinia publică uh, este de părere că transparența uh, este limitată și Oare asta nu ar trebui să fie o condiție de bază prealabilă negocierii și anume uh, populația să fie informată în legătură cu oferta? Apoi există o serie de chestiuni care sunt negociate, dar care fac parte uh, din capitolul uh, subsidiaritate, deci trebuie abordate de autoritățile locale. Asta mă îngrijorează. Până în momentul de față, Nimeni nu mi-a uh, dovedit că aceste teste de uh, frânare pot să reprezinte o problemă. Dacă putem să reducem costurile, foarte bine. Uh, aș dori să știu mai multe despre studiul la care v-ați referit. Pentru că atunci când reducem costurile, trebuie să fie totul cât se poate de clar și din punct de vedere al securității. Ați spus că normele de fabricație uh, conțin aspecte legate de securitate în europeană, dar că nu, e, nu așa stau lucrurile și în uh, Statele Unite. Dacă normele, uh, dacă standardele de uh, securitate uh, din Europa ar dispărea pentru ca să se asigure o reciprocitate cu Statele Unite, asta ar pune probleme. Mulțumesc. Sigur, diavolul se, as diavolul se ascunde în uh, detalii există un mare potențial uh, pentru uh, industria germană și pentru industria americană în egală măsură, pentru IMM-uri. Sigur, în momentul de față există Uh, bariere care afectează în mod deosebit uh, IMM-urile. Colegii au spus-o, diavolul se ascunde în uh, detalii și sunt de acord cu doamna Weiler că până în 2014, până la sfârșitul 2014, se va ajunge la un rezultat. Așa cum s-a spus, textul concret nu există, nu aveți acest text, trebuie totuși uh, Uh, analizat pentru a vedea unde sunt uh, avantajele, unde sunt dezavantajele, dacă se poate ajunge la un compromis sau nu. Și cred că atunci uh, când e vorba de un text legislativ de o asemenea importanță, trebuie să analizăm cu atenție Uh, detaliile. Apoi trebuie să facem mai mult în ceea ce privește transparența, uh, mai ales în relația cu Parlamentul. Este o chestiune care este discutată uh, de multe ori, dar după ce am ascultat primele două intervenții s-a vorbit foarte mult de principii, de chestiuni de structură, e adevărat, dar atunci când avem o primă rundă de negocieri, trebuie să avem uh, timpul să discutăm uh, să analizăm textul, nu să ni se arate un text, să spunem, iată, textul îl putem modifica sau nu și cu asta s-a sfârșit povestea. Pentru că atunci uh, să aibă aceeași soartă ca și acta. În cadrul acordului SWIFT am avut negocieri similare și sper că Asemenea, în cazul uh, SWIFT uh, vom uh, avea negocieri transparente și să se poată face sugestii în ceea ce privește procedura. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să le adresăm negociatorilor. Acum voi da tuturor paneliștilor șansa să răspundă la aceste întrebări, dar um, îmi, uh, vor voi adresa și eu o întrebare, special pentru domnul Kers. În reglementările legate de producția de automobile există deja un consiliu pentru standardizare care se întâlnește la Geneva și există standarde comune de testare. Aș vrea să știu că va fi un nivel de coordonare la, în dezvoltarea standardelor globale. Ceea ce ne-a spus doamna Santiago ne-a arătat, ne arătat foarte multe despre standarde și faptul că acestea nu sunt acceptate în mare măsură în Statele Unite. Sunt câteva diferențe pe care trebuie să le rezolvăm. Dacă ne mișcăm către standarde internaționale, atunci uh, s-ar rezolva problemele, deoarece știm deja ceea ce vrem. Și în procesul de standardizare încercăm să implicăm cât mai mult consumatorii și această comisie a insistat pe acest aspect încă de la început. O să-i dau cuvântul acum doamnei Santiago, poate vrea să reia anumite aspecte. Îmi pare rău că ați început atât de, de vreme înaintea membrilor din, din același panel, dar oricum ne-ați, ne-ați dat câteva informații foarte clare. Mulțumesc, domnule președinte, nu mă plâng, nu e nicio problemă. La început erau foarte multe persoane aici, așa că m-am bucurat. Două remarci. Cred că în prezentarea mea am spus că vrem să ne punem de acord cu ANSI, să semnăm acordul cu ANSI până la sfârșitul anului 2014. Nu era vorba de semnarea TTIP și s-au făcut, făcut o referire la acest lucru. Acordul cu ANSI este un uh, acord cadru. Aceștia nu dezvoltă standarde, dar noi noi dezvoltăm. Dacă vrem ca ANSI să sprijine vreun um, proces de investiție e important să ajungem la un acord cu ANSI, e important să înțelegem bine sistemul pentru a favoriza schimburile comerciale. Acesta este mesajul pe care de altfel l-am transmis și în prezentarea mea. Și al doilea aspect are legătură directă cu întrebarea ta politica CNLEC nu este aceea de a iniția discuții, mai multe discuții bilaterale legate de standardizare. Credem că este important să avem o singură discuție a tot cuprinzătoare care să ia în considerare toate interesele internaționale și acest lucru ne va ajuta să economisim timp. Poate că dezvoltarea standardelor va lua mai mult timp, dar vom înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în lume și vom lua în calcul toate interesele și ne vom asigura că se respectă procedurile pe care uh, le vrem noi, deoarece ISO are uh, un proces de standardizare foarte bun. Mulțumesc! Voi încerca să răspund în engleză legat de creșterea economică din China. Acest lucru nu ar trebui să reprezinte o amenințare. Dar, desigur, într-o lume ideală ar fi bine să producem mașini care să poată fi înmatriculate într-un, sau înregistrate într-o parte a lumii și apoi să poată fi înregistrate peste tot. Ar fi bine să putem înregistra mașini în Europa, dar și în China. E mult mai dificil să facem acest lucru cu China decât cu America. Și dacă tot vorbim despre un acord de liber schimb cu Statele Unite, acum este momentul să ajungem și la standarde globale. Aceste două domenii merg mână în mână și dacă um, vom avea succes, vom transmite un semnal tuturor în ceea ce privește întrebarea legată de Consiliul de la Geneva. Dar sigur, dacă toate țările ar respecta anumite acorduri care au fost, um, la care s-a ajuns la Geneva 58, 98 și 98, dacă toate țările le-ar respecta, atunci industria producătoare de automobile s-ar descurca foarte bine. Așa că acordurile bilaterale pot să, acce- pot să accelereze uh, respectarea acestor reguli, acordurile la care s-a ajuns la Geneva. diferențele dintre mașinile produse în Europa și um, America duc până la urmă la costuri atât de mari? E vorba de oglinzi retrovizoare pliabile și nepliabile. În Europa trebuie să fie pliabile. Deci, uh, nu e vorba numai de acestea, e vorba și de indicatori, de semnalizare, roșu, galben. Până la urmă, dacă adunăm toate aceste schimbări mărunte care trebuie făcute pentru a vinde o mașină produsă în Europa, în Statele Unite, până la urmă se ajunge la o grămadă de bani și se ajunge la niște costuri care ar putea fi, de fapt, eliminate. Toate aceste mărunțișuri tehnice. legat de mm, transparență și de rolul Parlamentului, desigur, Vital Moreira știe cel mai bine cum se pot îmbunătăți aceste aspecte. Dar cred că Parlamentul ar trebui să fie foarte ambițios. Acest acord poate să modifice domeniul de aplicare și rezultatele unei legislații adoptate în mod democratic în Parlamentul European. Așa că nu văd de ce nu ar trebui supus atenție Parlamentului European încă de la bun început. I-am întrebat pe negociator de ce nu ne arătați textul, e o tradiție, nu se face acest lucru. Ei bine, scăpați de obiceiurile acestea proaste, pentru că nu e niciun motiv pentru care textul nu poate fi arătat. Desigur, nu trebuie publicate lucruri în fiecare zi pe site. Uh, dar nu este niciun motiv pentru a nu-l împărtăși cu autoritatea legislativă care trebuie să ratifice până la urmă acest acord și cred că e obligatoriu ca Parlamentul să fie mai implicat și să nu se păstreze tot acest mister trebuie să fii în sală, dar ești legat de mâini și de picioare. Nu poți să iei note, nu poți să, notițe, nu poți să faci nimic. Și acesta va schimba până la urmă legislația, așa că de ce ar trebui tratat altfel decât alte, um, legi, alte legi. Mulțumesc, președintele. Eu uh, am participat um, la numeroase dialoguri tripartite și nici din partea Consiliului nu primim uh, neapărat uh, toate informațiile necesare atunci când vrem să uh, dezvoltăm anumite legi. Probabil că organizația, organizațiile de standardizare lucrează cu mai multă transparență. Poziția lor este foarte bine cunoscută dinainte. Vă mulțumesc foarte mult. Acum vom trece la următoarea sesiune în care vom vorbi despre achizițiile publice. Deja s-a discutat acest aspect. Vom um, avea doi experți care ne vor vorbi și apoi vor răspunde întrebărilor din partea deputaților. Am vorbit cu directorul de unitate. Probabil că vom, um, vom um, prelungi puțin timpul de discuție, însă reuniunea se va încheia la 18.30. Tom Jenkins, uh, e primul uh, expert. Acesta are experiență în chestiunile internaționale și sindicate și uh, secretarul general al European Trade Union și apoi uh, domnul Hendrik Bourgeois, care a mai participat la audierile noastre publice vicepreședintele uh, Camerei de Comerț uh, americane la nivelul Uniunii Europene. Știu că s-a implicat foarte mult în um, aspecte de piață internă și, um, licita- și achiziții publice. Vă dorim bun, bun venit. Vom începe cu Tom Jenkins. Aveți 10 minute la dispoziție. Um, nu cred că trebuie să vorbesc foarte mult despre ETUC, poate două lucruri. Am uh, un coleg uh, aici care reprezintă instituția cu privire la dialogul transatlantic. Um, autoritățile de reglementare au dialogul lor, um, companiile au dialogul lor, cred că și acum sindicatele ar trebui să aibă dialogul lor. Un alt aspect legat de ETUC, probabil că știți că reprezentăm toate centrele naționale din Europa, Uniunea Europeană și chiar și mai departe. Suntem membrii ai Federației Sindicatelor Europene. Și cred că mare parte din muncă va trebui făcută la nivel sectorial. Noi vom preda pentru implicarea organizațiilor sectoriale și regionale, în special în contextul dialogului um, social, în contextul um, dialogului organizat de Digi, um, Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, astfel încât să asigurăm transparența acestui proces um, care pare că lipsește. Nu am fost implicați în discuțiile grupului la nivel înalt, um, nici în discuțiile cu privire la Consiliul Transatlantic, dar um, am putea să începem un dialog cu Comisia Dumneavoastră ați discutat foarte mult despre achizițiile publice la nivel național, dar și la nivelul Uniunii Europene, deja de multă vreme. Pentru noi, aspectul legat de achizițiile publice este unul sensibil. În primul rând, este o chestiune la nivel național și e importantă într-o piață integrată. Una dintre cererile principale ale Uniunii Europene este să, să meargă la un nivel subfederal. Domnul Maleni a spus că noi deja, că ei deja vorbesc cu statele, se consultă cu acestea, discuțiile sunt în curs. După părerea noastră, TTIP PCP va submina într-o oarecare măsură achiul comunitar. Guvernele trebuie să favorizeze furnizarea de servicii publice, de exemplu, furnizarea serviciilor de apă. Ignacio a spus că apa este exclusă din acest acord dar nu știu dacă e vorba și de distribuție, de producție, până la urmă vrem să, vrem să știm la ce se referă exact. Guvernele locale ar trebui să poată uh, folosi criteriile adecvate pentru folosirea banilor, uh, astfel încât să se asigure dezvoltarea locală. Salutăm direct directiva cu privire la achizițiile publice a adoptată pe 15 ianuarie, astfel încât să se poată face alegeri durabile și să se poată cheltui în mod înțelept banii contribuabililor. Credem că în TTIP trebuie introduse cele mai bune elemente din directivă pentru a sublinia posibilitatea actorilor publici de a furniza servicii. TTIP-ul nu ar trebui să fie un obstacol în calea eforturilor de a îmbunătăți cadrul european și de a consolida dimensiunea socială a achizițiilor publice. Nu mi-am dat seama dacă domnul Măleni era pentru sau împotrivă când a vorbit despre măsurile ecologice uh, despre protejarea populațiilor uh, indigene. Printre aspectele de ordin social care au apărut uh, numai, nu numai la nivel, de partea americană, dar și de partea um, europeană sunt multe, nu, vom, uh, nu le voi trece pe toate în revistă furnizare, asigurarea de, de beneficii pentru anumiți parteneri și acest lucru s-a, s-a menționat și um, aspecte legate de subcontractanți și acestea sunt uh, parte din dimensiunea socială. Prevederile TTIP cu privire la achiziții și concesiuni nu ar um, trebui să acopere serviciile de furnizare a apei. Pe noi ne interesează rezultatul negocierilor SITA. Înțelegem că um, nu exclude domeniul sănătății, vrem, dat fiind faptul că SITA este văzută ca un precursor al TTIP, cred că acest lucru e un, un dezavantaj. De ce nu poate deci, comisia să ne, să ne dea câteva informații, să vedem, să știm mai multe? Calitatea serviciilor este un factor um, esențial. Trebuie să ne bazăm pe cele mai avantajoase criterii economice, garanții că un uh, ofertant este evaluat conform criteriilor potrivite, transparența revine mereu, responsabilitatea, sunt niște concepte recurente și Considerăm că confidențialitatea comercială trebuie să fie abordată ca parte din TTIP. Ne interesează foarte mult directiva transferului întreprinderilor uh, informarea, consultarea lucrătorilor când, uh, se transf- când e vorba de uh, transferarea unui drept de proprietate în cadrul unei proceduri de achiziții publice. Toate acestea ar trebui introduse în TTIP. În acest context, credem că discuțiile cu privire la TTIP trebuie să ia în considerare și prevederi antifraudă în contractele publice, Înțelegem că anumite câteva state membre nu au uh, ratificat Convenția 94, desigur nici Statele Unite nu au ratificat Convenția 94, deoarece nu prea ratifică tratate internaționale. Vreau să, vreau să fiu totuși uh, concis, cred că voi termina înainte de expirarea celor 10 minute. Principalele cerințe ale directivei ar trebui integrarea unei clauze în contracte care să se asigure că lucrătorii beneficiază de condiții de lucru decente, cel puțin la fel de bune ca cele obligatorii în zona în care se execută contractul și să se asigure standarde locale înalte. Este un aspect menționat în Convenția 94, nu se cere foarte mult și sunt sigur că colegii noștri din America vor fi de acord cu noi. Credem că TTIP-ul poate să meargă și mai departe și să, incorpor, să incorporeze cerințele din Convenția 94 în legătură cu achizițiile publice. Aspectul legat de subcontractare și acesta trebuie abordat atât în termeni de uh, securitate de asemenea, responsabilitatea comună trebuie introdusă. Credem că TTIP poate să stabilească câteva standarde bune și cred că putem crea totuși o cultură comună cu Statele Unite, care poate fi mai bună decât ceea ce avem în comun cu Rusia sau cu alte state. Standardele comune însă trebuie să țintească um, uh, foarte sus. Mulțumesc! Perfect time. Mulțumesc că ați respectat timpul uh, alocat. Domnul Burjo. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Henri Bourgeois, reprezint Camera Americană de Comerț la Uniunea Europeană. Suntem o organizație care reprezintă companii stabilite în Statele Unite care fac afaceri în Uniunea Europeană și avem uh, o amprentă foarte amplă, foarte vastă în Europa. Am, uh, avem o istorie de 50 de ani E un detaliu semnificativ pentru că mulți dintre membrii noștri au investit în Europa cel puțin de 50 de ani încoace. După cum vedeți, lista membrilor noștri avem uh, reprezentanți din toate ramurile industriale, deci uh, avem interese în foarte multe sectoare economice, de la industria chimică, la industria alimentară și a băuturilor, uh, informatică, energie, transporturi și așa mai departe. Intervenția mea va fi scurtă, voi încerca să o scurtez, dar fiind faptul că foarte multe lucruri au fost spuse deja de către antevorbitorii mei. Vă dau deci o versiune prescurtată. În primul rând aș vrea să vă spun că Uniunea Europeană este cel mai mare partener de afaceri și de investiții al Statelor Unite. Investițiile în America sunt de 16 ori mai mari decât nu, e vorba de investițiile scuzați, investițiile americane în Europa sunt de 16 ori mai mari decât cele ale Braziliei, Rusiei, Indiei și Chinei împreună. Deci e vorba de cea mai mare relație comercială din lume și asta este foarte important pentru că în măsura în care există un astfel de acord de parteneriat uh, transatlantic, există posibilitatea clară de a de stabili un precedent foarte important pentru viitoare acorduri bilaterale de liber schimb. Vreau să spun că există companii americane în Europa care angajează cam 4,1 milioane de oameni în uh, Europa și tot aici vreau să spun că uh, Deși această relație este foarte mare și importantă și aici sunt de acord cu ceea ce spunea colegul uh, meu, doctorul Kirsch, importanța Statelor Unite și a Europei în uh, piața globală a fost erodată în ceea ce privește PIB-ul, în ceea ce privește nivelul investițiilor și al locurilor de muncă. Dar nu în ultimul rând e vorba de investițiile private în Europa, care sunt încă sub nivelele care existau înainte de 2008 și asta este iarăși un lucru foarte important. În ceea ce privește coerența de reglementare în acest tratat, s-au spus foarte mult în această dimineață, dar trebuie să pun accentul pe achizițiile publice. TTIP reprezintă o ocazie, o ocazie unică de a crea o adevărată instituție a cooperării pentru a elimina uh, diferențele inutile de reglementare între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană. Și sunt două elemente pe care vreau să le uh, arăt. Există, deci, uh, cum spuneam, diferențe inutile. Am ce am... Uh, și foarte mulți colegi care reprezintă sectorul privat de afaceri au convingerea că TTIP nu se referă la dereglementare, nici uh, la creșterea sau sporirea nivelului de protecție a consumatorului. Știm că nivelul de protecție reprezintă o alegere politică și aici este vorba de opinii care țin de uh, incertitudine științifică sau risc. Nu e vorba să armonizăm uh, opțiunile politice, nu e vorba să impunem vederile americane asupra uh, cetățenilor europeni. E vorba să identificăm nivelele de protecție care sunt similare sau echivalente și vă rog să mă credeți că sunt foarte multe domenii în care nivelele de protecție de astăzi sunt similare sau echivalente. Asta nu e nicio surpriză, pentru că uh, Statele Unite și Uniunea Europeană împărtășesc foarte multe valori și, relativ vorbind, nivelul de prosperitate economică este foarte apropiat între SUA și UE, deci n-ar trebui să ne mire că în foarte multe domenii nivelele de protecție sunt similare. Deci, în primul rând, trebuie să identificăm nivelele de protecție similare și apoi să eliminăm diferențele în felul în care se pun în aplicare aceste nivele de protecție iar acest uh, lucru reprezintă miezul uh, cooperării de reglementare, eliminarea acelor suprapuneri inutile, certificări de piață, aprobări, uh, specificații tehnice, proceduri de audit, așa cum am făcut foarte, cu foarte mult succes între Statele Unite și Europa în ceea ce privește normele de siguranță aeriană autoritățile de supraveghere aeriană atunci când uh, aprobă specificațiile tehnice ale unei aeronave, o fac în cooperare și în deplină recunoaștere uh, de ambele părți ale Atlanticului. Un alt tip de cooperare de reglementare foarte important uh, ar trebui să uh, crească eficiența, să reducă costurile și să grăbească punerea pe piață a inovațiilor care duc la creșterea nivelului de protecție. Dacă putem face acest lucru și pentru alte activități complexe și pentru produse riscante, precum uh, avioanele sau motoarele de avioane, unde modificările pot fi foarte costisitoare, cred că putem să facem acest lucru și în alte domenii. Diferențele există în parte din, partea, din, din cauza uh, istoriei, uh, felului în care au evoluat uh, procedurile de uh, reglementare. Nu a existat uh, decât uh, dorința în competiția pe piața globală de a Uh, proteja anumite produse în fața uh, concurenței. Dacă am putea astăzi să eliminăm astăzi aceste diferențe, n-am putea decât să încurajăm concurența între firmele constructoare și pe piața globală aceste firme ar deveni mai competitive, ar uh, încuraja mai mult inovația, ar pune noi produse la dispoziția consumatorului mult mai rapid și acest lucru s-ar întâmpla tocmai din cauza presiunii competiției, care face ca uh, firmele să se miște mai uh, rapid în piață. Asta a fost prima idee pe care vreau să o subliniez. E vorba de diferențe inutile. În al doilea rând vreau să spun că dat fiind caracterul complex al economiei transatlantice și datorită faptul că ea este guvernată de foarte multe standarde de reglementare, um, brevete și așa mai departe, cred că singura modalitate de a reuși este dacă acest tratat va crea un mecanism instituțional cu supraveghere politică și cu responsabilitate politică pentru a pune în aplicare principii adoptate în comun și bune practici uh, recunoscute. Eu nu cred că vom putea să obținem uh, uh, convergența totală într-o, într-un interval rezonabil, de aceea cred că ar trebui să se creeze o, o astfel de instituție care să se ocupe de aceste aspecte. Un exemplu de bune practici comune este acela că de ambele părți ale Atlanticului reglementatorii ar putea să examineze regulile pentru a vedea dacă acestea au rezultate similare și odată ce aceste reguli sunt identificate, atunci autoritățile de reglementare pot să treacă la recunoașterea reciprocă automată. Deci un astfel de mecanism instituțional ar putea să ne ajute și asta este abordarea susținută de Comisia Europeană în capitolul privind serviciile financiare pe care am ceam EU o sprijină în totalitate. Și încă ceva foarte pe scurt în legătură cu piața internă. Sigur că acest tratat uh, subliniază încă o dată importanța coerenței și integrității pieței interne, de aceea ne concentrăm atât de mult pe piața unică, pentru că se încurajează creșterea economică, se elimină barierele comerciale și este evident că Statele Unite vor putea să avanseze către recunoaștere reciprocă, către convergență, doar în măsura în care Europa um, elimină fragmentarea uh, de reglementare. Deci tratatul constituie o ocazie pentru a crea stimuli în sensul uh, creșterii economice. Și îmi cer scuze că am uh, Uh, depășit puțin timpul, ar fi trebuit să mai spun câteva cuvinte despre achizițiile publice. Noi credem cu tărie că restricțiile de ambele părți ale Atlanticului trebuie eliminate, precum anumite prevederi ale legislației uh, americane Vom uh, încerca în aceeași măsură ca și în Europa să existe anumite limitări uh, pentru participarea firmelor americane la procesul de achiziții publice și din acest punct de vedere negociatorii trebuie să analizeze nu numai restricțiile europene, ci și restricțiile de facto, adică ce se întâmplă la fața locului pe piață și nu trebuie să se concentreze numai pe existența sau uh, nu a a uh, regulamentelor. Aș fi vrut să vorbesc puțin și despre noua directivă, dar cred că trebuie să mă opresc aici. Există foarte multe îmbunătățiri în această nouă variantă a directivei, dar probabil că le vom discuta cu o altă ocazie. Da, vom discuta toate astea și cu altă ocazie sau la un pahar. Mulțumesc foarte mult! Sesiunea noastră nu se referă numai la uh, achizițiile publice, așa că Vreau să văd acum uh, care dintre colegii mei dorește să pună întrebări. Avem aici și experți în uh, achizițiile publice. Doamna Rulă. Am doar o scurtă întrebare către reprezentantul Camerei de Comerț Americane. Care sunt restricțiile de facto în Europa? Mi-ar plăcea să știu acest lucru pentru că nu am uh, Uh, înțeles unde vedeți aceste restricții și în ceea ce privește listele acelea pozitive și negative, iarăși mă interesează, pentru că problema este în felul următor. Dacă începem să elaborăm liste negative, trebuie să le definim foarte bine. O listă pozitivă, sigur, este cu totul altceva. Dar listele negative Uh, sunt uh, puțin discriminatorii și este foarte important să știm cine va defini aceste liste. Domnule președinte, vreau să mă refer și eu la aspectul de achiziții publice, pentru că cu cât uh, aprofundăm discuția, cu atât lucrurile se apropie mai mult de nivelul de expertiză al comisiei noastre. S-a vorbit aici despre diviziunile sectoriale care sigur există, dar cred că există reguli la care trebuie să ne uh, raportăm. Aș da să-i dau și domnului Vital Moreta posibilitatea să ia cuvântul și să ne împărtășească câteva dintre opiniile lui. Aș vrea acum să îi rog pe invitații noștri să răspundă. Doamna Santiago. Nu e vorba de achiziții publice, am și eu o întrebare pentru unul dintre vorbitori. Aș vrea să revin puțin, de fapt să fac, să fac legătura cu ultima prezentare. Reprezentantul Camerei de Comerț Americane vorbea despre convergența de uh, reglementare și trebuie să spun că împărtășesc uh, opinia Monica, uh, care spunea că procesele trebuie luate în considerare în ansamblul lor. Știu că în Statele Unite standardele de uh, standard, dezvoltarea standardelor pentru contoare sunt este un proces care ia în jur de două luni, pe când în Europa noi analizăm foarte multe aspecte, protecția consumatorului și alte zone de interes și ia mult mai mult timp uh, să se adopte aceste standarde. Pentru noi acest proces e foarte important și aș vrea să văd cum văd americanii uh, aceste procese, nu doar uh, armonizarea de reglementare, ci pentru noi uh, este important și felul în care se uh, acordă accesul uh, firmelor pe piețele din cele două, de pe cele două margini ale Atlantic. Margini. Domnul Jenkins, în prima întrebare, în legătură cu listele pozitive și negative, noi Am uh, militat pentru introducerea acestor liste în SETA. Înțeleg că Parlamentul European se opune lucrurile sunt puțin tulburi pentru că documentul Comisiei spune că Eu nu sunt expert și nu înțeleg despre ce este vorba. Temerea noastră este ca să nu scape ceva în cazul acestor liste pozitive. În cazul celor negative, lucrurile sunt clare. Știu că tratatul se referă la aproape orice domeniu de activitate, iar federațiile sindicale încearcă să impună anumite cerințe noi credem că orice configurație va apărea în Parlament ar trebui ca lucrurile să fie văzute uh, într-o abordare sectorială. Și colegii mei de la Federația Transportatorilor îmi spuneau zilele trecute că le-ar plăcea să aibă ceva precum uh, legea Jones în sistemul uh, european. Deci dacă aveți o comisie pentru transporturi, vom încerca să-i convingem să ia discuția acest lucru. Și mai există și aspecte intersectoriale care trebuie analizate și poate că de asta se va ocupa comitetul, comisia dumneavoastră. Pentru că pică în sfera dumneavoastră de competențe pentru ca Parlamentul să se ocupe de acest uh, lucru, e nevoie de parlamentari competenți. Nu să vă întrebăm cine sunt băieții buni, oricum. Uh, e sigur că și audiența noastră de pe uh, internet se întreabă același lucru. Foarte vă mulțumesc, o să încerc uh, să răspund la întrebarea cu cercetare de facto. Motivul pentru care am uh, menționat acest lucru este următorul. Știu că Uniunea Europeană uh, uh, s-a bucurat de o excepție în cadrul OMC la servicii la nivel subcentral și, de asemenea, excluderea firmelor americane de bunuri și uh, utilități cu excepția electricității. Deci, în Europa este legal să excluzi uh, firmele americane uh, de servicii la nivel subcentral, cu excepția electricității. Nu am găsit niciun exemplu palpabil a unei firme americane care să fie exclusă de facto. Și motivul pentru care spun acest lucru este că negociatorii ar trebui să se axeze pe ceea ce contează și să nu permită acestui acord să se împotmolească. Uh, din cauza unor lucruri care există pe hârtie, dar care în realitate nu sunt puse în aplicare foarte des. Nu spun că n-au fost niciodată aplicate, nu am găsit un exemplu și chiar dacă ar exista un exemplu, negociatorii trebuie să se axeze asupra importanței unui sector specific. Poate că există un exemplu de firmă americană care a fost exclusă iar negociatorii ar trebui să se gândească la valoarea economică a acelei excluderi uh, și să nu se gândească la evitarea uh, finalizării unui acord din această pricină. Asta am vrut să spun uh, când am dat acest exemplu. În ceea ce privește listele pozitive și negative, ca să fiu cinstit, cred că poți să faci rău, să faci abuzuri folosind și lista pozitivă și lista negativă. Există exemple în care poți să arăți că lista negativă funcționează bine și lista pozitivă funcționează bine. Nu vreau să ne axăm numai pe lista pozitivă și negativă, ci să vedem în profunzime acest subiect. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că există standarde comune care să permită concurența, pentru că dacă nu există uh, Uh, standarde, uh, atunci uh, producătorii americani de dispozitive de măsurare nu vor funcționa la nivelul europenilor. Nu trebuie să reducem presiunea asupra posibilității de a oferi o gamă largă de opțiuni consumatorilor uh, sau să nu se mai facă inovare sau cercetare uh, în aceeași măsură. Uh, desigur, fiecare uh, jurisdicție trebuie să își urmeze propria procedură și să se asigure că uh, grupurile interesate uh, sunt incluse. Uh, dar de îndată ce există reguli diferite, ambele părți trebuie să analizeze uh, dacă aceste reguli duc la rezultate comune pentru uh, grupurile interesate, inclusiv pentru uh, consumatori nu văd atunci de ce ambele părți nu ar putea să ajungă la o recunoaștere reciprocă. Președintele, mulțumesc. Vreau să îi aplaudăm pe cei cinci experți care au făcut o treabă minunată. După cum se poate vedea, așa cum a spus Tom Jenkins, avem de-a face cu un proiect politic cât se poate de cuprinzător, cu multiple fațete și sper că ne-am dat uh, cu toții silința să contribuim la el. Uh, sigur, uh, următoarea comisie care va fi aleasă se va pleca din nou asupra acestui uh, subiect. Acum o să-l invit pe Vital Moreiro, președintele Comisiei INTA, care coordonează toate activitățile cu implicarea președintelui Parlamentului. O să-l invit să uh, facă câteva uh, remarci în încheierea acestei audieri, așa încât vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, o plăcere să mă aflu aici. Salut această inițiativă, precum și inițiativa altor comisii care au uh, hotărât să organizeze audieri, ateliere de dezbateri, uh, să comande studii care să contribuie la o mare, mai mare conștientizare și la participarea uh, sporită a Parlamentului în aceste negocieri. În calitate de președinte al uh, Comisiei uh, INTA, cât și raportor uh, pentru aceste negocieri, mă bucur că promovăm niște inițiative fără precedent. Cred că nu am avut o asemenea participare largă uh, a uh, comisiilor Parlamentului într-un acord uh, comercial. Acest lucru trebuie să ne mulțumească profund. Există trei sectoare unde ar putea să existe un impact. În primul rând, creșterea companiilor rolului companiilor mari în uh, furnizarea de servicii uh, și de produse. De fapt, despre asta este vorba în acest acord, să se deschidă uh, accesul la piețe și, desigur, este probabil și este de dorit că va spori concurența, consumatorii vor avea opțiuni multiple, vor scădea prețurile. Deci, acestea sunt scopurile acestui acord. Este un acord ambițios și impactul va fi foarte mare. Avem o piață internă mai uh, americanizată dacă acest acord uh, va fi promovat. Apoi, este, asistăm la mutație a uh, comerțului uh, transatlantic. Uh, sigur, uh, va exista o deviere a fluxurilor comerciale de pe piața uh, internă, adică între statele membre ale Uniunii și uh, se va muta către un accent pus pe schimburile cu piața americană și uh, fluxurile comerciale cu terțe uh, părți. Uh, toate acordurile preferențiale au un asemenea obiectiv. Cât de ambițios va fi acest acord, cât de departe va merge cu înlăturarea barierelor existente. O altă consecință o constituie problema de reglementare. Și cred că trebuie să facem o distinție între divergențele de reglementare și trăsăturile de reglementare. Sigur, există două abordări în teorie. Să se încerce o aliniere a reglementărilor atunci când acestea diferă. O altă linie este să vedem în ce măsură putem să recurgem la recunoașterea Uh, reciprocă. Nu cred că prima cale uh, este ușor de înfăptuit sau uh, dacă va fi un, o mișcare înțeleaptă. Asta înseamnă că ar putea exista și o a treia cale potrivit tratatelor europene, acordurile comerciale uh, nu pot să schimbe ele însele uh, reglementările Uniunii Europene. Totuși, uh, chiar dacă acest acord ar uh, implica oarecare schimbări, acest lucru trebuie să se facă de autoritățile de reglementare ale Uniunii și nu de textele ele însele. Dacă s-ar schimba regulile, atunci s-ar putea să existe o bază pentru o recunoaștere reciprocă a ă, standardelor în aceste eforturi de aliniere. Dar atunci când ă, vorbim ă, de schimbarea reglementărilor pentru a se ajunge la o a treia regulă, eu văd lucrurile mișcându-se în direcția Uh, unei uh, recunoașteri reciproce uh, extinse. Prin urmare, ne-am putea permite să recunoaștem standardele americane dacă americanii Uh, le recunosc pe ale noastre în legătură cu automobile, de pildă să existe automobile americane pe piața europeană și uh, automobile europene pe piața uh, americană, uh, cu condiția ca standardele privind uh, siguranța să fie uh, aceleași. Am putea să ne axăm asupra recunoașterii Uh, supravegherii administrative. Uh, și am în vedere inspecțiile, testele și alte astfel de modalități de a asigura acest lucru. Cred că în această privință mai este încă mult de făcut pentru recunoașterea procedurilor uh, administrative. În viitor nu trebuie să uh, creăm alte divergențe, ci uh, trebuie să atenuăm uh, diferențele care există. Și asta înseamnă că vor exista studii de impact, uh, impactul asupra pieței uh, transatlantice, deci legiuitorii ar putea să aibă în vedere impactul noilor reglementări asupra pieței transatlantice. Asta înseamnă că atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite procedura uh, elaborării de reglementări trebuie să participe uh, industriei celor interesați să ia parte la elaborarea uh, acestor reglementări. Acest lucru s-a discutat deja uh, în ce măsură uh, europenii ar putea să participe la elaborarea reglementărilor în America și uh, uh, viceversa. Această convergență de uh, reglementare uh, ar putea să fie mai puțin ambițioasă decât ne-am imaginat-o la început, însă cred că se poate realiza convergență uh, în beneficiul întreprinderilor noastre care să creeze locuri de muncă și să aducă uh, cu sine uh, creșterea economică. În ceea ce privește uh, transparența, sunt președinte al Comisiei uh, INTA și raportor pentru acest acord și știu ceea ce se întâmplă. Dați-mi voie să fac o distinție între mituri și fapte reale. Acest, în primul rând, miturile. Acest acord a fost uh, negociat uh, în secret. Realitatea este că nu au fost purtate negocieri în secret, niciodată. Nu cred că trebuie să o repet. Nu am avut uh, negocieri secrete până acum. Am uh, uh, făcut pași extraordinari uh, pentru a asigura transparența și, după părerea mea, o serie de măsuri au fost foarte bune. După părerea mea, trebuie să fim și mai ambițioși pentru a avea realizări și mai notabile, însă dacă comparăm aceste negocieri cu negocierile ACTA, nu există niciun fel de uh, similaritate. Din potrivă, Apoi, un alt mit. Parlamentul nu a avut acces la documente. Realitatea. Am avut acces la toate uh, documentele, fără nicio excepție. Și repet, nu numai eu, raportorul, toți raportorii, toți coordonatorii și, într-o oarecare măsură, președinții comisiilor care participă în acest exercițiu uh, au avut acces la documentele care uh, îi interesează și asta este valabil și pentru Comisia IMCO. Potrivit regulilor noastre, numai uh, Comisia responsabilă pe fond are acces la aceste documente. Ne-am luptat și am avut uh, succes să convingem Comisia că și celelalte uh, comisii care uh, sunt interesate de aceste negocieri să poată să aibă acces la documente. Ieri, uh, Malcolm Harbour, ți-am uh, trimis o scrisoare prin care te-am uh, informat că o serie de documente importante îți stau la dispoziție și ție, nu numai mie. Ne uh, luptăm cu Comisia pentru a-i convinge pe americani să împărtășească documentele lor cu statele membre și cu Parlamentul. Nu am reușit să o facem până acum, pentru că americanii Uh, țin la ideea uh, de a nu pune uh, la dispoziție documentele altor părți, dar noi ne luptăm în continuare pentru asta și cred că vom câștiga și această bătălie în final. O să-i convingem pe americani că e bine pentru credibilitatea acestui exercițiu ca uh, Comisia să poată să împărtășească cu statele membre, cu mine, cu alți membri ai acestui Parlament și documentele uh, americane. Însă în ceea ce privește documentele Uniunii Europene nu există nicio excepție. Cunoaștem fiecare rând din aceste documente și nu există uh, un uh, precedent în legătură cu uh, documentele care au fost făcute publice. Uh, au fost făcute publice o serie de uh, documente ale Uniunii. Sigur, trebuie să fim uh, ambițioși, trebuie să ne luptăm uh, până în final pentru o, o mai bună diseminare, răspândire a informațiilor, dar nu trebuie să trecem cu vederea ceea ce s-a făcut în comparație cu situații anterioare. Uh, se știe că nu sunt uh, uh, deloc blând cu Comisia atunci când e vorba de acordurile comerciale. Sunt mândru de ceea ce am realizat și de câștigurile pe care le-am dobândit până acum. Președintele, îți mulțumesc că ni te-ai alăturat. Sigur, am lucrat foarte bine și Uh, îți mulțumim că uh, ai uh, inițiat acest program. I-am avut oaspeți în comisie acum pe cei doi negociatori, ceea ce este deja extrem de important. Am atins toate punctele importante, însă punctul de plecare este că nu este un acord comercial ca toate celelalte, așa cum a spus-o Vital Moreira. Sigur că uh, învățămintele pe care le tragem din uh, negocierea acestui uh, uh tratat, uh, din uh, negocierea acestui acord, uh, vor uh, inspira uh, acorduri uh, ulterioare. Și cred că ceea ce s-a spus în legătură cu impactul asupra pieței interne uh, Ideea de a avea în uh, vedere în permanență alte propuneri făcute de comisie uh, sau ceea ce putem să învățăm de la americani uh, atunci când au standarde mai clare decât ale noastre, cred că toate acestea sunt cât se poate de binevenite. Nu vrem ca standardele uh, Uh, să fie mai puțin riguroase. Vrem ca ele să fie mai ușor de înțeles și să ducă la obținerea unor rezultate mai bune. Cred că perspectivele uh, sunt cât se poate de incitante și așteptăm ceea ce va face Comisia INTA, iar uh, cei care vor alcătui următoarea comisie sper că vor putea să facă mai mult. Mulțumesc uh, uh, celor care au luat cuvântul. Uh, sper că cei care ne-au ascultat pe internet au petrecut clipe plăcute în compania noastră. Ședința nu s-a încheiat. Cei care vor să plece sunt rugați să o facă Uh, în uh, uh, liniște. Vă mulțumesc tuturor! So, um, so I, um, I please ask anybody who's not staying? Vă rog, uh, cei care nu rămâneți, ați putea să uh, ne părăsiți în liniște, deoarece avem totuși de discutat un dosar legislativ. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezență. Acum uh, vreau să vă anunț că procesul verbal al ultimelor um, două întâlniri vrem să le adoptăm până la sfârșitul reuniunii de mâine, de mâine după masă. Nu avem actualizări cu privire la uh, negocierile din cadrul dialogurilor tripartite. Vom trece acum direct la procedura legislativă. E vorba de asistența reciprocă între autoritățile administrative și statele membre pentru a asigura aplicarea corectă a legii cu privire la vamă și um, agricultură. Votul va fi mâine. Avem câteva amendamente de compromis. Domnul Ros la PP. trei săptămâni, dacă nu se întâmplă acest lucru, Comisia Europeană are posibilitatea de a um, avertiza uh, partenerii economici. De multe ori, când nu um, e nicio reacție, au loc fraude deoarece nu se respectă dispozițiile administrative. Există dispoziții legate de uh, procesarea datelor. Aceste aspecte au fost uh, ridicate de colegi din câteva grupuri. Uh, este vorba de cel de-al treilea punct al compromisului care vizează un studiu de impact cu privire la colectarea datelor legate de importuri și de exporturi. Deocamdată nu avem astfel de date decât cu privire la importuri și la tranzitare uh, ar trebui să avem date și cu privire la legăturile noastre comerciale cu partenerii, dar și cu privire la sectorul maritim. Mâine, probabil că Oli Schmidt va prezenta în numele liberarilor un amendament oral. Noi suntem de acord cu acest amendament. Aș vrea, deci, să vă atrag atenția cu privire la acest amendament oral, după cum am spus este un amendament oral care nu numai că identifică serviciile în care se pot furniza informații relevante, dar mai face și multe alte lucruri. E vorba de o listă de servicii care nu e exhaustivă, dar care oferă numeroase exemple. Aș vrea cu această ocazie să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile lor. Vreau să îi mulțumesc Arianei. do Secretariado da Comissão INCO e Vreau să-i mulțumesc Marene de la Comisia IMCO-Santina, grupul socialdemocraților, pentru eforturile pe care le-au făcut pe tot parcursul procedurii. Aș vrea să subliniez și susținerea din partea Comisiei și din partea serviciilor de luptă împotriva fraudei. Mulțumesc foarte mult, Antonio. Domnul, domnul Jinakis este aici? Nu, nu. Vreau să ce-mi cer scuze numele domnului Zenakis, care a trebuit să plece pentru a prinde un avion. Va răspunde amendamentelor pe care le-ați adoptat mâine. Haideți să le auzim pe domnul Ros, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Dragi colegi, voi fi foarte concis. Am lucrat foarte bine împreună cu raportorul și raportorii din umbră pe acest raport. Acum două săptămâni am ajuns la amendamente de compromis foarte bune am creat niște garanții cu privire la datele primite din partea furnizorilor de servicii, datele cu privire la import și tranzit. Am reușit să, prote- să protejăm operatorii economici împiedicând uh, comisia să aibă acces direct la documentele acestora. Săptămâna trecută am rezolvat și um, aspectul legat de exporturi. Ceea ce vreau să spun de fapt e mulțumesc și ne vedem mâine la vot. Cam atât. Mulțumesc, doamna Rulă. Domnule Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca pe care au depus propus-o. Îi mulțumim raportorului pentru că a inclus foarte multe din amendamentele noastre în amendamentele de compromis. Ne îngrijorează însă punerea în aplicare a acestei legislații. Vrem să se creeze un registru pentru datele legate de tranzit, însă credem că acesta este mai costisitor decât ceea ce a propus Comisia. Oricum, recunoaștem eforturile făcute pentru păstrarea autonomiei statelor membre și și îi mulțumim pentru acest lucru. S-a amânat includerea directivei cu privire la informațiile legate de transportul aerian și rutier. E nevoie de mai multe informații pentru a face o analiză a costurilor pentru ca aceste propuneri să meargă mai departe. S-a eliminat din propunere termenul de gestionare a riscului. În linii mari, însă, am uh, oarecare rezervă cu privire la această legislație, însă mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru amendamentele de compromis care îmbunătățesc propunerea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Fox. În acest caz, comisia dorește să intervină. Mai avem puțin timp, deoarece toată lumea a fost foarte succintă. Doriți să faceți acum câteva comentarii? Îmi cer scuze, eu nu sunt expertul tehnic. Din păcate, v-am spus, colegul meu a trebuit să plece la ora 6. Am avut un, un zbor de un avion de prins, așa că mă tem că nu sunt în măsură să intervin. Nu e nicio problemă, am avut discuția, mâine vom, mâine vom vota. Poate ar trebui să spun că ne, ne bucurăm că s-a lucrat într-un într, -un, spirit de, de cooperare Mulțumesc. Antonio, dorești să, să faci vreo remarcă de încheiere? Se pare că ați lucrat foarte bine în ajungerea la aceste amendamente de compromis. Mulțumim foarte mult. Toată lumea a făcut uh, eforturi rezonabile, s-a făcut, am făcut practic tot ceea ce ne-a stat put, în putință în, în aceste condiții. Desigur, um, Comisia ar vrea să fie mai am, să avem obiective mai ambițioase cu privire la datele legate de export. Aici um, am ajuns la un compromis, am adoptat poziția administrației um, Statelor Unite cu privire la aceste informații. În cele din urmă am ajuns la un uh, acord. Vom ne vom baza timp de 2 ani pe această legislație și apoi vom face un studiu pentru a vedea dacă e nevoie de incorporarea uh, informațiilor legate de exporturi. Um, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru, pentru colaborare și pentru faptul că am ajuns la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Mâine vom vota pe acest raport la ora 4. Cred că știți deja cu toți oricum. Apoi va avea loc o sesiune cu domnul uh, Stolper. Știu că este una foarte interesantă, așa că um, cred că veți veni uh, mulți la ora 3 pentru această sesiune și, probabil, și apoi vom putea vota la ora 4. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de uh, o discuție cu privire la pregătirea bugetului general pentru 2015. Antonio de Campos este raportorul, Van de Campos este raportor din umbră, doamna Schmidt nu este aici. Cred că domnul Fox așteaptă să discutăm acest subiect. Îi dau cuvântul acum domnului De Campos să vedem uh, ce propune și cum propune să facem aceste lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun de ce numele meu apare pe ultimele două rapoarte ale acestei comisii. Vin dintr-o țară care produce vinuri, dar există două recolte, practic. Odată recolta de struguri și apoi mai rămân câțiva struguri care, care pe, pe vița de vie. Acești, uh, acești struguri nu sunt foarte apreciați. Practic, sunt strugurii care, care rămân. Uh, Neculeș. Acest uh, face parte din ultimele proiecte, dar este un raport, un aviz foarte important cu privire la buget, bugetul 2014. Procedura se va schimba pentru că se apropie finalul legislaturii și vin alegerile, lucru care explică accelerarea procedurii. Comisia pentru bugete a cerut prezentarea priorităților noastre până în 15 aprilie sub forma unei scrisori și eu am fost um, numit raportor pentru aviz. Raportorul uh, pe fond dorește să primească din partea comisiei informații care să fie apoi utilizate în cadrul dialogurilor tripartite, în funcție de dispozițiile tehnice și de perspectivele financiare adoptate de către instituții la începutul acestui an vor, se vor desfășura lucrurile. Pe 6 martie a avut loc un prim schimb de opinii cu privire la scrisoare din partea Comisiei de Bugete. Pe 20 este termenul limită pentru trimiterea scrisorii din partea raportorului din umbră, astfel încât acesta să răspundă propunerii mele. Pe 27 martie se vor exprima diversele grupuri politice politice, iar apoi va avea loc votul în Comisia IMCO. Am uh, lucrat pe un prim document și am reluat câteva aspecte care mi se pare importante și pe care vreau să le supun atenției dumneavoastră. Primul punct. Prioritățile pe care le recomandăm pentru buget. Primul punct, politica legată de consumator trebuie să fie una dintre prioritățile pentru politica pe 2015 și trebuie să se reflecte în conformitate în buget. Cerem uh, mijloace financiare adecvate pentru susținerea strategiei de creștere inteligentă, astfel încât să putem crea locuri de muncă. În al treilea rând, e nevoie de o finanțare corespunzătoare a Single Market Form, Trebuie să garantăm o finanțare adecvată a Uniunii Vamale și a luptei împotriva fraudei pentru a proteja consumatorii și interesele financiare ale acestora și, de asemenea, resursele proprii ale Uniunii. Trebuie să garantăm că întreprinderile și cetățenii pot să utilizeze potențialul maxim uh, Apoi, e important să beneficiem de fonduri adecvate pentru programul COSM 2015, date fiind dificultățile cu care se confruntă acum IMM-urile în um, contextul acesta de criză care a început în 2008. Vă rog să faceți sugestii cu privire la scrisoarea, la scrisoarea mea. Acestea vor îmbogăți textul. Mulțumesc! Mulțumesc! Când ați vorbit uh, despre cele două recolte, probabil că v-ați ocupat de acest raport ca să, pentru că apoi să vă ocupați de următoarea recoltă, nu? Haideți să... Uh, haideți să auzim pe doamna Hamslick, Hamslik acum. Mulțumesc! Trebuie să vă spun că aceste comparații cu recolta, cu culegerea strugurilor sunt destul de interesante. Eu nu sunt responsabil de acest dosar, vorbesc în numele domnului Van de Camp și vreau să împărtășesc câteva din remarcile dânsului cu dumneavoastră. Domnul Van de Camp m-a rugat să vă, spun, să vă transmit următoarele. Economia noastră pare că iese din criză. Și e important pentru o, relansare economică de plină ca piața internă să funcționeze așa cum trebuie. Domnul Van de Camp consideră, deci, că ceea ce s-a mai spus de, de colegii noștri este foarte este corect, ar trebui să continuăm cu linia bugetară 2014, ar trebui să ne concentrăm pe inovare și pe, reducerea poverii administrative. Ar trebui, deci, să ne concentrăm pe trei aspecte foarte importante. În primul rând, finanțarea instrumentelor de gestionare a piețelor. În al doilea rând, ar trebui să asigurăm fonduri pentru traducere, deoarece în 2015 eh, costurile vor ajunge la 8 milioane de euro. Și e vorba de un instrument foarte important pentru consumatori. E nevoie de reducerea poverii administrative. Odată acest instrument, odată ar trebui să fie uh, disponibil în toate limbile Uniunii Europene și costurile vor fi de 8 milioane de euro între 2015-2020, iar domnul Van de Camp consideră că acesta este important de introdus în buget. De asemenea, domnul Van de Camp consideră că trebuie să ne concentrăm în continuare pe competitivitatea IMM-urilor. Acestea ar putea reprezenta motorul relansării economice. De asemenea, domnul Van de Cam vrea să mulțumesc raportorului pentru cooperarea foarte bună, dar și raportorilor din umbră și, de asemenea, consider că ar trebui să manifestăm flexibilitate în legătură cu bugetul 2015, astfel încât adoptat de noua comisie să fie executat după alegeri. Flexibilitatea, deci, este esențială în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Așa cum v-am spus, am vorbit în numele domnului Van de Camp. Doamna Rula? Sunt de acord, uh, dar am o întrebare pentru doamna Hanslick. Se pune problema costurilor de traducere și interpretare. Vă referiți la UDR? Da. Da, dar ce deci era vorba de traducerea în toate uh, limbile. Asta era, de fapt, și întrebarea mea. Am vrut să verific Pentru că, într-adevăr, e nevoie de asta pentru ca instrumentul să funcționeze. Dacă asta e propunerea doamnei Van de Camp, domnului Van de Camp, atunci sunt de acord. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Cred că punctul de plecare cu acest buget ar fi să ne gândim că fiecare euro pe care îl cheltuim vine de la contribuabil și de aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când cerem creșterea cheltuielilor. Eu nu-mi doresc nicio creștere a bugetului Uniunii Europene și de aceea atunci când spunem că vrem mai mulți bani pentru ceva, ar trebui să spunem și că se pot cheltui mai puțin bani pe altceva. Iar noi uh, la Parlament uh, suntem foarte buni în a solicita fonduri suplimentare, dar pe urmă nu reușim să venim cu idei de reducere a cheltuielilor. Și ar trebui să ne schimbăm atitudinea. În uh, bugetul existent și fără să cerem bani suplimentari, ar trebui să ne asigurăm că acolo unde se cheltuie bani, se face asta în sprijinul IMM-urilor și a rolului pe care acestea îl joacă în stimularea inovației, crearea locurilor de muncă și a crește, și a uh, creșterea economică. De aceea trebuie ca uh, banii pe care avem să fie investiți în Cosme și uh, Orizont 2020 de asemenea IMI, Sistemul de Informații pentru Piața Internă și uh, alte instrumente precum Solvit și uh, altele trebuie de asemenea uh, stimulate și finanțate. Voi vă supun aceste propuneri uh, și Comisiei IMCO în scris. Mulțumesc, președintele. Așa cum spunea și raportorul, Vom avea un proiect uh, pe data de 20, va urma o dezbatere pe 27 martie termenul limită de depunere a amendamentelor și pe 7 mai uh, vom uh, vota în comisie. Înainte de asta ar trebui să vă spun că avem pe agenda grupului și o, un cocktail pentru încheierea legislaturii. Deci după ce votăm bugetul o să ne reunim la un paharel. Înainte de a închide, mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, domnule președinte. Vreau doar să mulțumesc uh, colegilor pentru propunerile făcute. Aceste propuneri merg în uh, sensul uh, corect, în sensul celor propuse și de noi. Aș vrea să subliniez câteva idei Domnul Van der Kamp a spus că trebuie consolidat ideea conform căreia piața unică ne oferă șansa unică de a ieși din criză și deci ne oferă șansa să ne bucurăm din nou de prosperitate economică și apoi uh, uh, S-a vorbit despre uh, nevoia de inovație. Sigur că ideea este una frumoasă, trebuie subliniată uh, nevoia de inovație. Iar acum, în ceea ce privește problemele financiare, aș spune că capacitatea noastră de intervenție a Comisiei IMCO în ceea ce privește uh, recuperarea fondurilor pierdute este zero. Deci uh, trebuie să combatem cheltuirea nerezonabilă a fondurilor, pentru că am fi și responsabil cu această risipă sau pentru această risipă. S-a vorbit despre Orizont 2020 și aș vrea ca statele membre să își amintească că nu este posibil să ne luăm angajamente dacă nu ne-am, asum, nu ne-am uh, pus în practică angajamentele asumate în trecut. Deci, cred că trebuie, ar trebui, ca pentru orizontul 2020 să avem garanția că datoriile acumulate până acum vor fi uh, acoperite, vor fi plătite. Încă n-am primit aceste garanții, dar uh, mi-e greu să-mi imaginez că aici, în sânul Comisiei, noi suntem uh, mari cheltuitori care ar putea să dea peste cap uh, bugetul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Bun, mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc că așteptăm uh, cu nerăbdare proiectul. Acum uh, am încheiat uh, lucrările. Vă amintesc că mâine dimineață nu ne întâlnim, deci aveți alte activități. Eu voi vota în Comisia pentru Industrie pentru pachetul Conectarea Continentului. Ne vom întâlni tot aici, mâine după amiază, la ora 3, pentru o întâlnire cu domnul Stoiber și la 4 începem votul. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor și interpreților și vă doresc o seară plăcută.